Dear colleagues, good afternoon. Bună ziua, stimați colegi. Vă propun să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu aveți obiecții, vă mulțumesc. Ordinea de zi este adoptată și urez bun venit domnului Mario Draghi, președintele BCE, pentru al patrulea dialog uh, de anul acesta cu privire la politica monetară. Ultimul a avut loc pe 26 septembrie. Săptămâna trecută am avut de asemenea o dezbatere în plenară cu domnul președinte uh, Draghi și cu o amplă majoritate s-a adoptat în plen raportul său cu privire la BCE, raportul anual al BCE, în sprijinul astfel al politicii monetare a BCE și recunoscând că implementarea măsurilor este în conformitate cu obiectivul de stabilitate a Uniunii Europene și că astfel se contribuie la creșterea economică, considerându-se în același timp că această politică trebuie însoțită și de alte politici, cum ar fi o reformă structurală la nivel social și o politică fiscală prietenoasă. Poziția s-a schimbat, s-a rămas neschimbată din, uh, de la ultimul dialog și continuăm să susținem condițiile care stau la baza redresării economice care ne așteptăm să înainteze într-un ritm moderat, dar stabil. Și în urma Consiliului din octombrie, domnul președinte Draghi a vorbit despre suma de 80 de miliarde de euro care ar trebui să fie deblocate până luna martie. Avem așteptări majore în legătură cu deciziile care se vor lua la nivelul Consiliului în luna decembrie, în legătură cu posibilă extindere a programului și după luna martie 2017, în funcție de proiecțiile macroeconomice. Domnul președinte Draghi va prezenta perspectiva BCE cu privire la evoluțiile economice și monetare și va lua în discuție două subiecte selectate de coordonatorii noștri în pregătirea acestui dialog și anume efectele ratei negative a dobânzii asupra stabilității bancare și mecanismul legat de uh, politicile monetare neconvenționale. Avem și uh, documente pregătite cu contribuția unor persoane prestigioase din mediul academic vom lua în discuție și consecințele economice și financiare ale Brexit. Avem deci multe lucruri de discutat, avem așteptări majore și de la prezentarea domnului președinte, căruia îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, membri ai Comisiei Economice și Monetare, doamnelor și domnilor. Îmi face plăcere să mă întorc în fața Parlamentului European la doar o săptămână după dezbaterea din plen cu privire la activitățile BCE din 2015. Aceasta va fi ultima mea vizită de anul acesta. Prin urmare, este și o foarte bună ocazie de a reflecta la viitoarele provocări. În 2016, economia zonei euro s-a dovedit a fi rezistentă, în ciuda unor incertitudini care au decurs din situația mediului economic și politic. Inflația s-a redus treptat, iar uh, stimulantele monetare ale BCE au fost un ingredient cheie al redresării în curs. În observațiile pe care le voi face astăzi, mă voi concentra mai întâi de toate asupra viitoarelor provocări de la nivel internațional și din zona euro. Apoi, la solicitarea comisiei dumneavoastră, voi lua în discuție și unele elemente cu privire la impactul Brexit și implicațiile sale din perspectiva pieței unice. Economia globală se așteaptă să își continue procesul de redresare, deși creșterea sa va rămâne mai înceată decât înaintea crizei. Economia globală manifestă semne de reziliență, totuși se confruntă cu o serie întreagă de incertitudini politice și economice. În acest context, unul dintre învățămintele cheie pe care le-am tras de la reuniunile din 2016 ale Băncii Mondiale și FMI-ului împreună cu noi a fost că politica monetară nu poate să fie unicul ingredient. Nu poate să genereze creștere durabilă și echilibrată de una singură. Pentru a crește eficiența politicii monetare, este nevoie de politici fiscale și structurale care să consolideze creșterea și să o facă mai inclusivă. Zona euro și economia sa continuă să se dezvolte într-un ritm moderat, dar constant, în ciuda efectelor negative ale incertitudinilor economice și politice. Această tendință în creștere va continua, nu în ultimul rând, datorită măsurilor de politică monetară pe care le-am luat noi. În special, ratele reduse ale dobânzii Condițiile favorabile de creditare în cadrul operațiunilor de refinanțare pe termen lung și țintite și achizițiile noastre încă în curs, achiziții de active, au dus la costuri de împrumut mai mici. Firmele au de câștigat de pe urma acestor condiții îmbunătățite atunci când solicită un credit de la bancă. Firmele cele mai mici sunt și ele avantajate, atât în urma faptului că beneficiază de costuri mai reduse de creditare de la bănci, cât și datorită faptului că băncile au astfel o capacitate mai mare de creditare, întrucât au posibilitatea de a merge să obțină finanțare de pe piețele financiare. Aceste condiții susțin consumul la un nivel mai ridicat și investițiile și se reflectă într-o îmbunătățire treptată a situației creditărilor, atât uh, pentru gospodării cât și pentru micile întreprinderi. Însă, politicile măsurile de politică monetară din zona euro ar putea să fie și mai eficiente. O creștere scăzută a productivității, problemele moștenite din sectorul bancar și progresele limitate în ce privește reforma structurală rămân probleme care trebuie rezolvate rapid. Acest lucru ar putea să ducă la închiderea mai rapidă a discrepanțelor, la eliminarea lor și ar putea să ducă la mai, o mai bună fructificare a potențialului de creștere, ceea ce la rândul său ar rezulta într-un grad mai mare de uh, angajari, angajări, mai multe locuri de muncă. Sunt conștient că atenția pe care decidenții politici uh, o acordă acestor chestiuni s-a uh, acutizat. De la criza economică s-au schimbat împrejurările și în prezent ne concentrăm mai mult pe securitate este nevoie de ambele proiecte și în materie de securitate și în materie de redresare economică pentru ca Europa să acționeze împreună. Nu trebuie să uităm însă că ne vom putea proteja mai bine la nivel european doar dacă vom avea o economie mai rezistentă și în acest scop Uniunea economică și monetară va trebui să depășească vulnerabilitățile care decurg din faptul că încă ea nu a fost desăvârșită. Una din, unul dintre învățămintele importante pe care trebuie să le tragem în urma crizei este acela că o casă pe jumătate construită nu are cum să fie stabilă, nu poate fi decât fragilă. Progresele sunt deci necesare și aceste lucruri au fost identificate în raportul celor cinci președinți. Comisia dumneavoastră a jucat un rol important în a asigura o mai mare rezistență a sectorului financiar în Uniunea Europeană și în desăvârșirea Uniunii Bancare. În acest scop, este nevoie însă de progrese și mai uh, însemnate pe marginea diferitelor dosare legislative încă pendinte. Parlamentul European va trebui să joace un rol important în contextul uh, propunerii de revizuire a pilonilor legislativi ai manualului unic, redresarea bancară, regulamentele legate de nevoile de capital și directiva privind cerințele de capital. Și acum am să mă am să-mi îndrept atenția as, în direcția repercusiunilor Brexit. O chestiune despre care mi-ați cerut să vorbesc. Atât pentru zona euro cât și pentru Regatul Unit, piața unică a fost uh, atul fundamental și un câștig fără semne de întrebare. Aducerea la oaltă a economiilor europene a permis Uniunii Europene să aibă de câștigat și să satisfacă cererea în mai mare măsură. Pentru sectoare cum ar fi cel al serviciilor financiare, posibilitatea de a uh, se folosi de o piață interconectată la nivelul întregii Uniunii Europene reprezintă un factor de succes fundamental. Piața unică a permis companiilor să profite de pe urma complementarităților diferitelor zone din întreaga Uniune Europeană în cadrul lanțului valoric european. Mai mult, libera circulație a persoanelor permite ca oricine își dorește să își desfășoare activitatea economică sau să găsească un loc de muncă într-o altă parte a Uniunii Europene, o poate face. Clusterele economice au la rândul lor de câștigat de pe urma posibilității de a recruta lucrători din întreaga Uniune Europeană. Regatul Unit a avut de câștigat de pe urma legăturilor puternice economice și financiare din cadrul pieței unice. Peste 40% din plusvaloarea externă cuprinsă în exporturile Regatului Unit provin, de fapt, din restul Uniunii Europene. În cadrul pieței unice, Regatul Unit a fost un centru foarte important pentru activitățile bancare pe scară largă. Mai precis, pașaportul unic înseamnă că băncile cu sediul în Regatul Unit pot, pot deservi în prezent restul Uniunii Europene fără să fie nevoie să-și creeze uh, sucursale în alte state membre și invers. Ceea ce înseamnă economii de mari dimensiuni din punctul de vedere al capitalului și lichidităților. Dacă pe termen lung riscurile unei economii britanice mai puțin deschise din punct de vedere comercial, din punctul de vedere al migrației, dar și al investițiilor externe directe, dacă aceste riscuri deci s-ar materializa, ar exista un impact negativ asupra inovării și concurenței și astfel și asupra productivității și a rezultatelor potențiale. Astfel de evoluții ar avea un impact în special asupra economiei britanice ar avea și un oarecare efect de domino și asupra zonei euro. Impactul global însă ar diferi de la o țară la alta în funcție de cât de strânse ar fi legăturile fiecăreia cu Regatul Unit. Până în prezent, zona euro a reușit să facă față rezultatelor referendumului printr-o rezistență încurajatoare și nu în ultimul rând și datorită pregătirilor băncilor centrale și ale autorităților de supraveghere de ambele părți ale canalului Mânecii. Rezultatele votului au dus la o creștere pronunțată a riscului a riscurilor. Dar reacțiile, reacțiile de pe piață, reacțiile negative, nu au durat foarte mult și prețurile la active s-au redresat destul de repede în săptămânile ce au urmat. De asemenea, indicatorul sentimentului economic în zona euro și indexul uh, de achiziție al managerilor, care scăzuseră în august, s-au redresat apoi în lunile septembrie și octombrie. Și în Regatul Unit, activitatea economică s-a păstrat destul de rezistentă datorită creșterii consumului. În același timp, incertitudinile par să fi lăsat o urmă asupra investițiilor și a lirei sterline. Activitatea economică din Regatul Unit se așteaptă în general să înregistreze o scădere ușoară. E greu însă de prezis în mod precis care vor fi implicațiile economice ale retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Acestea vor depinde, asupra, vor, vor depinde de momentul la care se va întâmpla acest lucru, de progresele înregistrate până atunci și de rezultatele finale ale negocierilor ce vor urma. De aceea este foarte important ca procesul de negociere să se desfășoare în deplină claritate cât mai curând pentru a reduce incertitudinile. Totuși, aș vrea să fiu limpede. Referendumul din Regatul Unit a dat naștere la anumite incertitudini din punctul de vedere al participării acestei țări pe piața unică dar piața unică nu poate face pași înapoi. E fundamental ca integritatea și omogeneitatea regulilor sale, precum și punerea lor corectă în aplicare, să fie menținute. Asta înseamnă și că nu vom face pași înapoi nici în ceea ce privește cadrul de reglementare, supraveghere pentru bănci și infrastructurile piețelor financiare, cadre care s-au îmbunătățit considerabil din 2008 încoace. Este fundamental să se consolideze și să se dezvolte în continuare piața unică. În domeniul serviciilor financiare am făcut progrese semnificative. Piața unică pentru servicii financiare este susținută acum de un uh, manual unic pentru bănci și instituțiile de supraveghere comună. În cadrul zonei euro, am uh, continuat să aprofundăm Uniunea Bancară. Așa cum spuneam, nu suntem la capătul acestui proces. De exemplu, integrarea financiară prin intermediul unei uniuni a piețelor de capital de pline ar putea duce la o diversificare a surselor de finanțare pentru companiile europene, prin încurajarea partajării riscurilor în uh, spațiul privat, acest lucru ar putea să contribuie și la o economie europeană mai rezistentă. În încheiere aș dori să trag următoarele concluzii. Este încurajator să constatăm că uh, studiile recente arată un sprijin pentru integrarea europeană în creștere de la referendumul din Regatul Unit, uh, potrivnic așteptărilor multora. În același timp, trebuie să tragem învățăminte foarte importante. Primul dintre acestea este că Uniunea Europeană trebuie să uh, își îndeplinească obiectivele. Dacă vrem să dăm uh, din nou, să avem din nou, uh, să ne bucurăm din nou de încrederea cetățenilor noștri în proiectul european. Pentru a face față sentimentelor generalizate de nesiguranță, inclusiv nesiguranță economică, proiectul european trebuie să ducă la o păstrare a stabilității europene și la îndepărtarea vulnerabilităților care mai rămân în cadrul Uniunii Economice și Monetare. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mult interes dezbaterea noastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Draghi, și acum trecem la etapa întrebărilor. Mai întâi, domnul Balț. Dear, dear President, um, thank you for having you.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 First, let's, uh, observe that uh, the recovery... În primul rând, aș vrea să spun că redresarea în Statele Unite este într-o etapă diferită față de redresarea în uh, zona euro. Ei sunt într-o etapă mult mai avansată. În această situație trebuie să vedem care vor fi politicile noi administrații pentru a evalua efectul uh, ratei dobânzii. Dar nu este vorba numai de rata dobânzii, ci de, în general, condițiile de finanțare. Deci o constelație de rate ale dobânzii, rate de schimb și alte uh, rate, prețuri uh, la bursă, ale acțiunilor și nu numai aceste lucruri sunt cele pe care va trebui să le vedem. La reuniunea noastră de politică monetară din decembrie vom analiza diferitele opțiuni Ich möchte Ihnen gerne să vă adresez o întrebare privind programul uh, de achiziții um, corporate pe care uh, îl efectuați din iunie 2016. BCE a anunțat că vor fi publicate date privind acest program de achiziții și anume săptămânal um, vor fi șase bănci care fac aceste achiziții. Însă a reieșit că pe site-urile acestor bănci uh, se publică activele existente, însă vechile date nu mai sunt disponibile, deci cele din săptămânile uh, precedente, iar uh, Banca Federală Germană a respins acces la date din trecut. Am încercat și eu în calitate de eurodeputat să primesc acces la aceste date istorice și am scris tuturor celorlalte cinci bănci uh, centrale și toate celelalte cinci bănci mi-au pus la dispoziție fără niciun fel de obiecție aceste date. Însă Banca Centrală Germană nu. Întrebarea mea este puteți să vă explicați de ce Banca Centrală care Banca Centrală Germană nu pune la dispoziție cetățenilor unele date care au fost publice, dar pe care ea le-a eliminat de pe site. Și nu considerați că toate băncile centrale ar trebui să mențină, uh, să respecte, să respecte aceleași standarde și să pună la dispoziție aceleași date? Thank you. First, let me say just... Mulțumesc. operațiuni uh, corporate, comerciale. Astăzi, uh, nivelul uh, acestor active este la același nivel cu cel dinainte de acum 5 ani. Însă, uh, în ceea ce privește cealaltă întrebare a dumneavoastră, nu, nu sunt la curent, uh, voi analiza lucrurile și vă voi transmite un mesaj în uh, scris, astfel încât să aflu motivele și așa mai departe. Domnul Luche, dacă mai permiteți o întrebare din punct de vedere al principiului nu sunteți de acord cu mine că toate băncile centrale naționale ar trebui să dea dovadă de același nivel de transparență față de cetățeni și că ar ține și de Banca Federală Germană să publice aceleași date ca celelalte bănci. Draghi. Bineînțeles, în principiu sunt de acord, dar ar trebui să văd care sunt motivele pentru care nu se întâmplă asta și vă voi transmite un răspuns complet în scris. Domnul Luche, v-aș fi recunoscător. Mulțumesc. Mulțumesc, Silvi Gular. Buongiorno, președinte. Bonjour. Je vais parler en français. Bună ziua, domnule președinte. Brexitul, precum și alegerea lui Donald Trump în Statele Unite, dar și toate celelalte dosare rămase nefinalizate pentru guvernanța zonei euro par să, re- să revină la același uh, punct, ce anume suveranitatea zonei euro, suveranitatea colectivă a celor care au aceeași monedă. Avem un nivel de control asupra uh, sistemelor financiare, mă gândesc la casele de clearing, dar mi se pare important să avem și, că, să avem și un uh, sector bancar uh, autonom în zona euro. Vă întreb, BCE lucrează la asta și am putea oare să avem un dialog uh, mai detaliat cu echipa dumneavoastră? Să avem o discuție strategică. Adesea avem discuții tehnice cu BCE, dar am vrea să avem și o discuție strategică referitor la această chestiune de suveranitate a zonei euro. Iar apoi, nu credeți că la un moment dat ar fi indicat să atrageți atenția Consiliului uh, uh European asupra acestui fapt? Suntem într-un context mondial uh, cât se poate de uh, agitat în acest moment, deci poate că ar trebui uh, cineva să-i spună. negocierile ce vor urma uh, în ceea ce privește Brexit, uh, Brexitul, vor exista chestiuni de uh, discu discuții privind suveranitatea, privind o serie întreagă de sisteme, inclusiv de compensare, de plăți și așa mai departe. Va trebui să vedem cum structurăm toate aceste lucruri. Însă un lucru ar trebui să fie clar. Avem o politică bazată pe locație privind uh, plățile, dar nu în ceea ce privește infrastructurile de piață. Asta nu are nimic de, față cu, de a face cu uh, uh, Brexitul, ci are de a face cu faptul că Emir nu e legat de BC. Deci dacă vreți să schimbați asta, dumneavoastră trebuie să faceți asta, schimbând directiva sau schimbând statutul BC. În mod mai general, însă, argumentul dumneavoastră este valabil. Uh, vor fi mai multe subiecte ce vor ține de suveranitate. Însă cred că problema este una mai generală. Dacă vrem să facem progrese în a ne ocupa de vulnerabilitățile Uniunii Monetare, va trebui să abordăm și acest subiect. Și anume, în ce măsură țările pot răspunde mai bine la nevoile cetățenilor lor, concentrându-și uh, resursele și partajând suveranitatea în uh, zonele unde consideră că este necesar sau pe cont propriu. Iar răspunsul este că cu cât mai puternic o problemă depășește nivelul național, cu atât mai eficient este să îi se găsească o soluție împreună. Cred că aceasta este perspectiva pragmatică pe care au avut-o și părinții fondatori ai Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you, Marisa Matias. Mulțumesc, Marisa Matias. Presidents,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 said that. Okay. Please, you have time if you, if you wish. Vă rog, aveți timp dacă doriți. Domnule președinte, nu, nu am senzația că doriți să răspundeți. Ați făcut declarații contradictorii, ați menționat două condiții pentru a se continua cu acest program și pentru a se suspenda pentru a se um, două condiții pentru a se suspenda programul, dar niciuna nu a fost um, respectată, nu s-a obținut. Deci nu înțeleg de ce um, hrăniți în continuare incertitudinea. Domnul Draghi, noi nu suntem de aceeași părere. Este o decizie a Consiliului de Guvernare care se va lua în decembrie, iar uh, Uh, termenii deciziei, dacă ascultați ceea ce am spus, sunt exact ceea ce am spus. Dacă vreți, pot să vă uh, repet. La reuniunea noastră de politici monetare din decembrie vom evalua diferite opțiuni care ar permite Consiliului de Guvernare să mențină nivelul uh, ridicat de adaptare monetară necesar uh, pentru a asigura convergența inflației către un nivel sub sau aproape de 2% pe termen mediu. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o întrebare politică, ați dat un răspuns birocratic, dar asta este. We will see very soon. Um... Vom vedea oricum foarte curând. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt o eurodeputată verde din uh, uh Marea Britanie. M-am opus uh, alături aderării la monede, moneda euro, pentru că nu mi s-a părut că este o, există vreun acord coerent între statele membre pentru a susține o monedă puternică. Însă, uh, Situația cu Brexitul m-a făcut să mă răzgândesc. Eu și eu susțin lira stelină ca și majoritatea ale britanicilor și trebuie să ne gândim puțin mai profund, pentru că această decizie de a să părăsim Uniunea Europeană și să părăsim piața unică a slăbit statutul lirei sterline, deci paradoxal acest lucru ar putea să ducă la creșterea Uh, credibilității euro, cu toate că uh, uh, efectul ar putea fi contracarat de către retragerea celui mai mare centru financiar din Uniunea Europeană. Eu cred că trebuie să ne gândim la directiva serviciilor financiare din punct de vedere politic. Mm, aș dori să vă întreb dacă există amenințări la adresa City-ului ca urmare a lipsei de acces la sistemul de plăți comunitare. Uh, în mod foarte clar, cred că avem nevoie de încrederea cetățenilor în moneda euro și ce ar trebui să facă politicienii în acest moment, în special în contextul uh, emergenței, unui mesaj din ce în ce mai puternic al extremei drepte. Ce părere aveți în legătură cu impactul asupra lirei sterline a deciziei pentru Brexit? Sunteți de acord că lira sterlină nu, mai, nu va mai fi o monedă de rezervă la nivel internațional? Și cum va, ce impact va avea acest lucru în, pentru sectorul financiar din Regatul Unit? Îmi puneți foarte multe întrebări interesante, dar dificile și întrebări pe, la care, după cum ați spus și dumneavoastră, poate nu sunt eu persoana cea mai bună să vă dau un răspuns. Sunt puțin în afara mandatului meu. La multe dintre întrebările dumneavoastră, răspunsul este simplu. Nu știm și asta pentru că trebuie să vedem exact cum va arăta rezultatul final al negocierilor și cât vor dura aceste negocieri. Este foarte clar că cu cât durează mai mult negocierile, cu atât mai mare incertitudinea situația actuală și situația din ultimii ani a fost una în care City-ul din Londra a putut să realizeze economii foarte mari de scară pentru eh, industria financiară pe care le aveau doar eh, bursele din New York. Eh, cum se va schimba acest lucru? Nu știm. Se va recrea acest centru în altă parte? Nu știm. beneficiile create de aceste economii de scară pentru Regatul Unit mm, se vor reproduce în altă parte sau va exista o migrație către Statele Unite? Nu știm. Toate acestea sunt uh, teme pe care le examinăm, însă în același timp ne așteptăm din partea guvernului britanic să aibă un concept prin care să își împărtășească planurile cu proprii cetățeni, să uh, ceară părerea cetățenilor înainte de a ne da noi cu părerea în legătură cu această schimbare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Marco Vali. Mulțumesc. Domnule președinte, am să adresez întrebarea în limba italiană. De curând, pe lângă referendumul din Italia, se vorbește din ce în ce mai mult de referendum, de votul din Austria, care va avea loc în curând. Săptămâna trecută, candidatul Partidului Libertății, pe care sondajul, sondajele îl dau ca având șanse de a câștiga peste 50% din voturi, a făcut declarații potrivit căruia Europa ar trebui să continue pe o cale centralistă și a afirmat că va demara la rândul său procedurile pentru organizarea unui referendum cu privire la apartenența Austriei sau nu la Uniunea Europeană în continuare. Este un om care are șanse mari de a câștiga alegerile și aș vrea să vă întreb dacă, dacă uh, BCE își elaborează scenarii și pentru situația posibilă în care Austria s-ar decide în cazul unui referendum să iasă și ea din Uniunea Europeană și deci și din Uniunea Monetară. Apoi, în ce privește situația băncilor din Italia, indiferent de sau independent de problema separată a referendumului și așa ea însăși greu de gestionat. Referitor la creșterea capitalurilor Voiam să vă întreb dacă ar trebui folosit un sistem cuprins în reglementările Uniunii Europene. Există în prezent astfel de reglementări pentru soluționarea crizei, crizelor la nivelul Uniunii Europene. V-aș întreba dacă v-ați gândit și la o soluție posibilă pentru a evita o stare, o situație de panică, cu atât mai mult cu cât aceasta ar fi întrucâtva întemeiată, întrucât situația este uh, o problemă sistemică. Mulțumesc. um... La da, prima dumneavoastră întrebare, în general, fără a pune accentul pe un, doar pe un stat, vedem că creșterea în susținere pentru partidele eurosceptice fac parte dintr-un trend care uh, ne sugerează că cetățenii nu sunt, se opun deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene. Uh, cetățenii și-ar dori ca Uniunea Europeană să se concentreze pe preocupările lor principale, să îi protejeze de riscurile nesiguranței economice și să găsească soluții la probleme care au o dimensiune clar transnațională, cum ar fi migrația, securitatea, ter- terorismul, schimbarea climatică. În general, cetățenii rămân susținători ai monedei unice chiar în timpuri grele. Susținerea populară pentru euro a rămas uh, înaltă chiar în timpul crizei, însă susținerea pentru instituțiile naționale și europene a scăzut uh, în ultimii ani uh, în mod foarte drastic. Așadar, criticile cetățenilor reflectă dorința pentru o, o reflectare a preocupărilor, preocupărilor lor în uh, deciziile europene. Noi trebuie să vedem dacă schimbările părerilor cetățenilor sunt pe termen lung sau mediu. Noi trebuie să încercăm să introducem politici care să uh, consolideze regenerarea, să îmbunătățească condițiile pe piața de muncă și care să apere uh, stabilitatea financiară. În ceea ce privește băncile italiene, Banca Centrală Europeană nu prevede niciun fel de uh, măsuri uh, din mandatul său pentru a interveni. Avem regulile Uniunii Europene, avem directivele și cea mai mare contribuție pe care o face Uniunea Banca Centrală Europeană este să se asigure că reglementările sunt bine gândite și bine implementate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune președinte, domnul Bernard Bonu. Domnule președinte Draghi, bună ziua. Două întrebări. Programul de a există un program de programul de TLTRO era destinat să repare daunele provocate până în anul 2012. Vi se pare că ați atins acest obiectiv? Aveți statistici globale pe care ni le puteți oferi? În al doilea Uh, rând mecanismul unic de supraveghere, uh, date fiind criticile emise de Curtea de Conturi a Uniunii Europene, care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest raport? Se pare că nu există suficiente mijloace și că echipele sunt uneori debordate sau prost organizate. Nu cumva autoritățile naționale trebuie să își asume această misiune de supraveghere? Dacă prima directivă ABERT este inaplicabilă, eh, după cum vedem cu criza din Italia, primul pilon nu eh, va deveni niciodată realitate pentru că Germania nu, nu și-o dorește. Nu cumva trebuie să eh, renunțăm la această uniune, uniune bancară și să redăm statelor membre suveranitatea. Vă mulțumesc. Primul răspuns este că programele noastre TELTRO și programele de achiziții corporatiste de obligațiuni eh, sunt legate de economia reală. Aceste intervenții cresc constant și acum am ajuns la nivelul de acum 5 ani. Am vedem că există un spațiu liber Mă sunt întrebat dacă cumva politica noastră nu favorizează marile corporații. Nu. S-a creat spațiu pe foaia de plată a băncilor pentru a, ca acestea să poată acționa mai liber și să elibereze credite. În ceea ce privește raportul Curții de Conturi, în primul rând am salutat acest raport este foarte util să vedem care sunt uh, preocupările care au fost uh, evidențiate în acest raport. Ne acordă o perspectivă nouă identifică domenii unde se pot face îmbunătățiri. Acestea fiind spuse, să nu uităm că spat, mecanismul unic de supraveghere este un, uh, o realizare ex, extraordinară. Avem, este vorba de un sistem de supraveghere pentru 19 state și nu știu câte bănci. În 2 ani mi se pare o realizare. Bineînțeles că eu sunt doar un observator suntem de acord cu, curtea, cu evaluarea curții de conturi în legătură cu uh, faptul că acest uh, Consiliu Unic de Supraveghere are nevoie, mecanismul unic de supraveghere are nevoie de mai multe resurse și vom purta o discuție în acest sens în Consiliul de Guvernare înainte de sfârșitul anului. Uh, sunt perfect de acord cu evaluarea Curții de Conturi. În acest context, raportul Curții de Conturi ridică și uh, faptul că inspecțiile sunt efectuate în primul rând de autoritățile naționale, dar gândiți-vă că dacă ar trebui să angajăm mii și mii de oameni pe termen scurt, uh, am face greșeli există inevitabil o uh, împărțire între inspecții, între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale. Însă trebuie să înțelegem că uh, Ehm, mecanismul unic de supraveghere nu este doar BCE, este BCE și autoritățile naționale de supraveghere. Acestea fiind spuse, putem să creștem gradat numărul de inspecții la fața locului făcute de Autoritatea Centrală a BCE. Nu trebuie să uităm că nu este vorba doar de un de cineva la Frankfurt. Avem, trebuie să avem cunoașterea pentru a fi eficienți și trebuie să uh, lucrăm cu toate aceste aspecte împreună. Chiar dacă inspecțiile sunt uneori făcute de către autoritățile naționale, există elemente multinaționale de exemplu, inspector din Germania care examinează conturi în alt stat. Deci nu este neapărat necesar să fie cineva de la Frankfurt pentru a garanta independența unei inspecții. Acestea fiind spuse, un alt comentariu util este că acest raport ne va permite să creștem numărul de inspecții la fața locului făcute de la Frankfurt. Există și alte preocupări ale curții de conturi, însă nu ați făcut referire la ele și nu mă voi referi nici eu la ele în acest moment. Vă mulțumesc, doamna Hübner. Vă mulțumesc. Am două întrebări. Una are legată de Uniunea Piețelor de Capital, pentru că această Uniune s-ar putea confrunta cu anumite legislații care să introducă schimbări în structura finanțării economiei și nu neapărat uh, se va trece la o schimbare de la uh, finanțele bazate pe bănci, dar va, se va demara o oarecare schimbare. Dacă ne gândim la impactul asupra eficienței și eficacității politicii monetare, nu știu dacă v-ați gândit la acest lucru la BCE. Din când în când, în mass media, vedem aceste zvonuri că BCE ar putea să nu mai aibă obligațiuni de achiziționat. Uh, și eu înțeles, eu înțeleg că regula de minus 0,4% este o limită pe care v-ați autoimpus-o, deci ar putea să fie revizuită. Puteți să clarificați puțin acest proces, unde ne aflăm acum și care este situația? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. La prima întrebare, una dintre experiențele pe care le-am avut uh, în urma crizei financiare a fost că ne-a arătat că e mai bine să avem canale diferite pentru transmiterea politicilor monetare către economia reală și să nu ne bazăm exclusiv pe sectorul bancar, după cum trebuia să facem în timpul crizei pentru că canalul bancar reprezenta mai mult de 80% din intermedierile totale. Acum uh, procentul scade ușor. Trebuie să avem uh, posibilitatea de a utiliza și piețele de capital, lucru care ar fi foarte util. Bineînțeles, S-ar putea să revenim peste câțiva ani la această temă, cum atunci când trecem de la sectorul bancar către uh, piețele de capital, trecem la, de la sectorul bancar la shadow banking. Așadar, ar trebui să ne gândim care sunt uh, regulamentele prudențiale acolo, care este cadrul de reglementare în acel domeniu. Uh, sunt perfect de acord că ar fi mai bine să avem o piață funcțională de, a piețelor de capital, însă aceasta să nu fie fragmentată și de aceea trebuie să acționăm în următoarele luni, următorii ani pentru a crea o piață, Uniunea Piețelor de Capital. În ceea ce privește lipsa de obligațiuni, am spus de mai multe ori că suntem în poziția de a redresa această problemă, nu suntem obligați. Programul nostru este suficient de flexibil și poate să fie uh, revizuit pentru a apăra Um, gradul de flexibilitate necesar pentru a ne atinge obiectivele. Vă, mulțum, vă mulțumesc, domnul Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, Banca Centrală Europeană a solicitat insistent clasei politice să introducă politici fiscale la nivel european care să ducă la care să ajute creșterea. Și ați făcut-o și dumneavoastră când ați spus că politica monetară nu, po- monetară nu poate să fie prim singurul pilon, că avem nevoie de politici fiscale și structurale pentru a susține creșterea. Însă se pare că există un aspect inedit aici. Comisia Europeană tocmai a propus o politică fiscală pentru anul viitor care este moderat expansionistă. Nu știu dacă vi se pare că este o evoluție pozitivă, corespunde apelurilor pe care au fost făcute de către Banca Centrală Europeană se vorbește aici de 0,5% din PIB. Ar fi suficient pentru a stimula creșterea? Și știu că Comisia Europeană a recunoscut că bugetul pentru anul viitor nu creează niciun fel de politică expansionistă însă ă, are o linie ă, relativ restrictivă. Comisia a invitat statele membre să meargă mai departe în politicile lor fiscale. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este dacă ar fi de dorit ca acele state membre cu o marjă bugetară mai mare să răspundă acestui apel al Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Luăm notă de comunicarea Comisiei uh, spre o uh, spre o poziție fiscală pozitivă a zonei euro. Trebuie să contribuie și alte domenii politice la nivel național și european politicile fiscale trebuie să susțină redresarea europeană, însă trebuie să respecte regulile fiscale ale Uniunii. Suntem de acord cu accentul pe care îl pune Comisia pe componența politicilor fiscale. Am spus de mai multe ori că statele trebuie să aibă o, uh, un complex mai uh, care susțină creșterea conceptul uh, poziției fiscale ale a zonei euro poate să fie uh, un factor pozitiv în discuția noastră, însă nu este o obligație juridică asupra statelor membre care continuă să fie uh, prinse de pactul, pactul de stabilitate și dezvoltare. există o, uh, o poziție neutră care uh, trebuie să găsească un echilibru între uh, stabilitate și necesitate. După cum sublinează Comisia, contribuția Comisiei Europene, contribuția statelor membre este suboptimă, deci statele membre ale căror planuri sunt uh, pericli, supuse riscului de nonconformitate trebuie să uh, respecte mai bine aceste reguli. Consiliul de Guvernare susține apelul Comisiei uh, la extinderea planului Juncker, așteaptă Cartea albă a Comisiei programată pentru martie 2017 în legătură cu aprofundarea Uniunii Monetare Europene. Vă mulțumesc, Marcus Ferber. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări pe scurt. În primul rând, uh, ce se întâmplă cu uh, creditele amenințate în uh, Financial Stability Review at Uh, din noiembrie ați vorbit despre asta și des, ați dat ca o cauză faptul că în Uniunea Europeană nu există o piață uh, pentru uh, credite um, care riscă să nu fie plătite. Ce se poate face în acest ce se poate face din punct de vedere de, al reglementării aici și de ce ați început consultările numai acum pentru că problema e cunoscută de mai de mult timp. Dar apoi constat, pentru că tocmai am văzut graficul de pe site-ul dumneavoastră, constat că uh, cifrele țintă corespund cu uh, primăvara lui 2012. Vi se pare că există motiv uh, de îngrijorare? Pentru asta, când mă uit și pe uh, bilanțuri, uh, Uh, cel mai mare datornic la dumneavoastră este Italia, urmată de Spania. Vi se pare adecvat? Thank you. Uh, on, on... Mulțumesc. Referitor la MPL, sunt de acord cu dumneavoastră. problema trebuie abordată în mod convingător și cu toată fermitatea. Dacă nu o vom face, asta va pune bețe în roate profitabilității băncilor și capacității de creditare a economiei europene de către bănci. Trebuie introduse o serie întreagă de modificări pentru a crea o piață pentru MPL-uri, acolo unde ea nu există. Și pentru asta e nevoie și de modificări la nivel legislativ. Trebuie văzut cum putem crea o piață cu prețuri optime de vânzare și cumpărare a acestor MPL. Trebuie schimbate aranjamentele Participarea intermediarilor care au competența necesară trebuie încurajată, trebuie modificate procedurile judiciare Însă, în principiu, aceasta este o problemă moștenită și odată cu anumite modificări legislative care au avut loc, am constatat că noua legislație se ocupă de pelurile din viitor și nu de cele din trecut. Deci, mai trebuie lucrat la această problemă, într-adevăr. Referitor la ținta a doua, e adevărat că echilibrul în acest domeniu a început să crească, dar a început să crească odată cu programul nostru de achiziție de active. Există și motive tehnice pentru care s-a întâmplat acest lucru. Aproape 80% din obligațiunile care au fost achiziționate de băncile centrale în cadrul acestui program, băncile centrale naționale, au fost vândute de părți care nu și-au reședința uh, sau sediul în, același, în acea țară în care se află Banca Centrală, Banca Națională Centrală Achizitoare. Și atunci au accesat sistemul prin intermediul Bundesbank. Și atunci e clar că am asistat la o creștere a echilibrului țintit în Germania. Asta ar fi chestiunea de natură tehnică. Mai există însă un motiv. Achiziționarea de active induce un efect de reechilibrare a portofoliului la nivelul vânzătorilor acestor active. În ultima vreme am asistat la o vânzare de către unii din aceștia de obligațiuni și alte titluri de valoare, nu naționale, ci de altă natură, sau au făcut alte forme de investiții. Am asistat, deci, la o creștere a acestei ținte de echilibru. Dar din experiența pe care... Nu cred că acest uh, lucru are vreo legătură cu experiența noastră din 2012. Sunt două fenomene diferite acestea. Nu cred că acum se pune problema unei crize de încredere în moneda euro. O criză care să justifice genul acesta de creștere a, uh, țintei de echilibru. Mulțumesc, uh, Costas Mavridis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, eu am să mă exprim în limba engleză. Indiferent de participarea Regatului Unit la piața unică sau nu, indiferent dacă vor apărea sau nu modificări în urma alegerii lui Trump, spuneați corect în declarația dumneavoastră inițială că anumite efecte trebuie să continue în zona euro și anume în special desăvârșirea Uniunii Bancare. Și aș dori să mă refer în mod punctual la această problemă a Uniunii Bancare. N-am să mă refer însă de data aceasta la cel de-al treilea pilon. În baza tratatului Uniunii Europene, Corporațiile sunt entități juridice care își desfășoară activitatea în baza unor principii Reading straight from article 54 administrate în baza articolului 54, la, la ele mă refer, la corporații. E vorba de grupuri de persoane sau entități juridice care pornesc de la principii de funcționare ce diferă de ale altor agenți economici de pe piață. Am dreptate sau nu am dreptate? Yes. What is corporatis? You mean, meaning corporative institutions, credit Mă refer la instituțiile corporatiste sau cooperative. Cooperativele vreți să spuneți, nu corporațiile. Da, vă citesc din articolul 54 al tratatului pentru Uni al Uniunii Europene. E vorba de grupuri de persoane sau de entități juridice care au principii de uh, funcționare speciale diferite de ale altor agenți economici de pe piață. Considerați că Uniunea Bancară, așa cum se prezintă ea în prezent, este corectă față de genul acesta de instituții? Aceste principii de funcționare diferite particulare, sunt ele recunoscute în vreun fel sau altul la nivel practic în cadrul unii bancare? Aceasta este prima mea întrebare. Dacă puteți să vă adresați următoarea întrebare foarte rapid. Da, E vorba de luarea unor decizii diferite la nivelul autorităților competente naționale cu privire la reglementarea în general a legislației Uniunii Europene prin, uh, uh, cu privire la termenii pe care îi folosesc băncile în contractele cu clienții. E vorba de uh, practici comerciale inechitabile, incorrecte pe care le practică băncile în contractele lor cu clienții. Pentru a răspunde la a doua întrebare, dacă am înțeles eu corect, această chestiune ține de protecția consumatorilor mai exact, trebuie să existe certitudinea că termenii și condițiile sunt echitabili și corecți cu față de clienții băncilor. Dacă am înțeles eu întrebarea dumneavoastră corect. Așa este, dar această chestiune ține de competent de autoritatea, îmi cer scuze, de competența autorităților competente naționale. Așa stau lucrurile în prezent. Apoi referitor la cooperative. Vor, problema este dacă există supraveghere, uh, dacă există o supraveghere a cerințelor de capital în baza tratatului. Dacă aceasta este întrebarea dumneavoastră, atunci răspunsul meu este următorul. V-aș putea răspunde pe jumătate vorbind despre aplicarea principiului proporționalității, care se, își are rădăcina profundă în practicile de supraveghere și practicile de reglementare. Cealaltă jumătate a răspunsului însă am să vă transmit în scris, fiindcă întrebarea dumneavoastră este bună, pertinentă și cred că trebuie să verific înainte de a vă putea răspunde. Mulțumesc, Werner Lange. Vielen Dank, Präsident. Sie uns äh, Mulțumesc, domnule președinte. V-am fi foarte recunoscător dacă ne-ați putea transmite um, argumentele în, în răspunsul uh, la întrebarea uh, domnului Ferber în scris, că, pentru că eu n-am înțeles exact lucrurile. Dacă mă uit uh, corect la cifre, uh, bilanțul BC este la 2,8 miliarde de euro, vorbim despre, de mai mult timp de, uh, not, de ratingul obligațiunilor de stat, uh, nu numai pe baza criteriilor de la Basel, cum continuă lucrurile în Statele Unite. Cred că dacă luăm măsura Brexitului, um, problema din Italia este mult mai gravă pe termen scurt. Iar uh, BCE a cumpărat deja multe obligațiuni uh, din Italia. Pragul stabilit de 33% este aproape atins cum uh, credeți că puteți scoate Italia din capcana datoriilor și cine ar putea să-și asume responsabilitatea? Și apoi, dacă în Statele Unite cresc ratele dobânzii, nu va fi foarte greu BCE să-și mențină cursul actual? Doamna Merș a spus că poate schimbarea cursului va veni mai repede decât uh, s-a prevăzut în toate analizele până acum. În ce măsură uh, este pregătită BCE aici dacă dolarul crește și euro scade? În ce măsură BCE va fi suverană să poată face mm, ce își dorește? Well, first, uh, let me answer to... Mai întâi de toate la prima întrebare Există un uh, program de achiziționare a activelor și riscul uh, în cadrul acestui program uh, revine băncilor centrale naționale în proporție de 80%. Deci, din acest punct de vedere, BCE-ul e protejat. E limpede însă că o prelungire a perioadei de timp cu ratele dobânzilor mai mici sau mai mari și cu lichidități ample reprezintă un teren fertil pentru riscurile de stabilitate. Acestea pot proveni din alte jurisdicții care ar putea să crească dobânzile sau pot proveni din alte surse. Noi însă monitorizăm cu toată atenția aceste riscuri, asta vă putem spune, dispunem de instrumentele necesare care să ne permită să le facem față și vă mai spun că în momentul de față cel mai mare risc provine din o creștere insuficientă. Riscul este ca uh, redresarea noastră să se împotmolească. Și asta înseamnă o problemă legată de creșterea economică. Acesta e riscul cel mai mare pe care îl avem în față în prezent. Sigur, nu ignorăm în niciun caz riscurile legate de stabilitatea financiară. Continuăm să le monitorizăm și suntem deplin conștienți de complicațiile pe care această perioadă prelungită de lichidități majore, de multe lichidități, uh, o, le poate crea citim despre Brexit și despre faptul că în Regatul Unit se va crea o competiție fiscală neloială. Însă problema uh, concurenței fiscale este deja uh, destul de mare și concurența este mare între statele membre. Ce, cum evaluați uh, situația când va avea loc Brexitul? Well, you see, we, we, I mean, uh, uh, Știți, spuneți dumneavoastră adesea că avem așa de multe competențe că devenim prea puternici, dar nu avem încă o autoritate fiscală și nu suntem o autoritate fiscală. Nu v-am întrebat care este competența dumneavoastră în acest domeniu, ci cum estimați lucrurile, dacă este un pericol pentru zona euro și pentru evoluția economică. Um, da, da, dacă m-aș apuca să-mi spun punctul de vedere cu privire la politicile fiscale din alte țări, mi-ați putea răspunde că nu ține de competențele mele și așa este. Așa ceva nu intră acum în competența noastră. Mulțumesc, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă exprim în limba spaniolă. Am două întrebări pentru domnul președinte Draghi. Mai întâi, în legătură cu Brexit. Am spus cu toții care e punctul nostru de vedere, desigur, dar aș vrea să insist asupra unui lucru. V-aș, v-aș reaminti care este punctul de vedere al Comisiei Europene cu privire la pachetul fiscal. Cum va fi revizuit eventual acest punct de vedere al Comisiei cu privire la pachetul fiscal anunțat de Regatul Unit pentru a se limita posibilele impacte negative ale sale. v-aș întreba dacă Comisia Europeană are vreun plan în urma acestui pachet fiscal de reformă fiscală anunțat de uh, Regatul Unit. Nu cumva măsurile anunțate de Comisie în acest sens sunt insuficiente? Să nu uităm de toate aspectele și impactele, impactul uh, uh, politicii fiscale. Apoi, referitor la alegerea lui Trump. Fără îndoială că în ce privește rezerva federală se vor produce schimbări în anul următor și ținând seama de declarațiile făcute până în prezent de președintele ales cu privire la independența potențială a rezervei federale, S-ar putea ca la, în fruntea acestei instituții să vină persoane exotice, ca să mă exprim eufemistic, care ar putea să revizuiască ratele dobânzilor ceea ce ar putea duce la o apreciere a monedei euro și la complicații majore din punct de vedere al politicii monetare pe termen scurt și mediu. Thank you. Uh, on your first question, exactly what, are, what is the impact of... Mai întâi, M-ați întrebat care este impactul planurilor bugetare ale Regatului Unit asupra zonei euro. Vă mărturisesc că nu am suficiente cunoștințe pentru a evalua impactul posibil. Dar ca în orice altă discuție, cred că nu trebuie să uităm că indiferent de cât de relevant este, relevant este Regatul Unit uh, la nivel economic și financiar, uh, vorbim totuși de o realitate de mici dimensiuni față de zona euro. Bun, o fi un impact. Mai întâi de toate n-am cum să le evaluez în momentul de față, dar oricum, amploarea acestui impact este prin definiție limitată, ținând seama de această disproporție la nivelul dimensiunilor între cele două entități. Și apoi mă întrebați cât de îngrijorați suntem noi în legătură cu evoluțiile din Regatul Unit și dacă acestea ne vor afecta. Referitor la uh, întrebarea dumneavoastră cu privire la noua administrație americană, mă mărturisesc că nu știu foarte multe lucruri despre planurile sale, uh, dar mai multă independență pentru băncile centrale cred că nu este în avantajul uh, nimănui. În primul rând nu este, ar fi în avantajul jurisdicției unde și are sediul respectiva bancă centrală. Mulțumesc, domnul Mordesan. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, prima chestiune la care aș dori să mă refer se leagă de Italia și aș adresa o întrebare în urma celor adresate de domnii Balci și Lange, la care n-ați apucat să răspundeți. În Italia vom uh, încerca să refinanțăm 300 de milioane de, din datoria sa. Este aceasta o îngrijorare pentru dumneavoastră și pentru Banca Centrală Europeană? Și rata dobânzii la care va fi finanțată Italia va fi peste 4%, care este uh, rata medie. Vedeți dumneavoastră aici nevoia ca BCS să intervină, să reacționeze în vreun fel? și cumva programul OMT eh, ar putea să facă parte din soluția la această problemă? Aveți în vedere un program de reformă în acest domeniu? Apoi, a doua întrebare se referă la lipsa garanțiilor. De la criza financiară am constatat că apare o creștere sporită a acestora, care nu este uh, întâmpinată de o creștere pe măsură a activelor de calitate. Care, este, care sunt aranjamentele din acest punct de vedere și care este abordarea BCE cu privire la îmbunătățirea situației pe această piață? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. În ce privește datoria publică a Italiei, am, mai întâi de toate aș vrea să vă spun că nu știu de ce mai pot să, nu știu dacă mai pot să adaug ceva la întrebările dumneavoastră, că ați părut că vă răspundeți singur la toate. Dar în ce privește datoria publică a Italiei, ar trebui ca aceasta să fie evaluată în funcție de voința și putința sa de a-și plăti datoriile. Se pare, după tot ce vedem, că datoria Italiei este durabilă. Referitor la capacitatea de plată, aș dori să precizez că Italia este una dintre economiile cu cel mai mare surplus din economiile Uniunii Europene. Costul de împrumut s-a normalizat în ultimii ani. Și creșterea Italiei se redresează treptat. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe ureche. Este una dintre țările cele mai vulnerabile la șocuri din Uniunea Europeană, Italia. De aceea trebuie să își asume angajamentele asumate în cadrul pactului de stabilitate inclusiv cele privitoare la surplus, și să persevereze în eforturile sale de uh, reformă structurală. Și, sigur, este foarte important acest lucru pentru a permite Italiei să-și fructifice uh, potențialul de creștere și astfel să-și poată plăti datoria în mod durabil. Sigur că Există pași încurajatori și din punctul de vedere al guvernanței fiscale și din punctul de vedere al sectorului bancar. Deci s-au făcut și lucruri bune, dar, așa cum spuneam, nu e momentul să se culce nimeni pe ureche. Apoi, în al doilea rând, noi avem un cadru de risc pentru garanții. Acesta este revizuit uh, sistematic, cam o dată la un an și jumătate sau la doi ani, dacă nu mă înșel. Chiar de curând am avut o astfel de revizuire a cadrului de risc și, din ce am putut vedea, lucrurile stau bine. Mă scuzați, voiam să mă mai refer la un aspect referitor la titlurile de valoare – e un aspect foarte important pentru buna funcționare a piețelor financiare și în săptămânile trecute nivelul a scăzut sub, opt, sub cel optim. Sigur că această chestiune ține în mare măsură de intervenția băncilor centrale naționale, dar am abordat această problemă și uh, Consiliul de Guvernanță a recunoscut că trebuie urmărită această problemă. Vă rog. Mulțumesc. În Grecia se întreprind măsuri pe termen scurt cu privire la datoria publică a țării, lucru care ar duce la o reducere a costurilor de aferente în anii următori. Asta în urma deciziilor între, luate în mai 2016. Pe de altă parte, în Uniunea Europeană crește treptat costul de finanțare a datoriei publice pentru anumite țări ale Uniunii Europene din cauza evoluțiilor din Statele Unite și din cauza unei anumite instabilități în Uniunea Europeană. Așadar, la ce se poate aștepta Grecia din, pe termen scurt și mediu din ce privește datoria sa publică? Și, domnule președinte Draghi, subliniați mereu faptul că în legătură cu pentru ca politica aplicată de BCE să, fie, să aibă succes, este nevoie și de progres în ceea ce privește schimbările structurale, reforma structurală. Dar există dificultăți politice în urma alegerilor recente din Uniunea Europeană. Eu cred că ar trebui să așteptăm sfârșitul anului 2017 să vedem ce alegeri mai urmează și care vor fi rezultatele acestora până când ne vom hotărâ să stabilim o politică cuprinzătoare și eficientă. Considerați că politica monetară a BCE va fi în măsură să acopere discrepanțele la care m-am referit în anul care vine? Mulțumesc. Mai întâi de toate, țineți seama de discuțiile care au loc între diferitele părți interesate cu privire la programul care vizează Grecia, programul de ajustare, sigur că există unele îmbunătățiri ale durabilității plății datoriei publice în Grecia. Îi revine Greciei sarcina de a găsi însă o soluție durabilă care să garanteze durabilitatea datoriei publice elene, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Știm că în reuniunea din 7 noiembrie a Eurogrupului s-au luat măsuri și s-au pregătit aceste măsuri și la viitoarea reuniune aceste măsuri vor fi supuse uh, unui acord. Deci, ne așteptăm la durabilitatea datoriei publice în uh, legătură cu Grecia. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Iacob von Feizeger. Um, Draghi. Mulțumesc. Domnule președinte Draghi, două întrebări am pentru dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește planul de infrastructură al lui Trump, care ar putea fi o luminiță la capătul uh, tunelului uh, de după alegeri. Uh, se pare că planul său a fost sprijinit de OCDE astăzi cu previziuni că va crește, um, va duce la creștere economică, va combate inegalitățile și va încuraja uh, crearea de locuri de muncă. Asta spune OCDE, să sperăm că planul va face exact asta. Însă întrebarea mea este următoarea. De exemplu, guvernul german, după alegerile din 2017, dacă ar urma să vină cu un plan de infrastructură la fel de ambițios, BCE-ul uh, um, ar sprijini asta? Ar trebui să o facă. Apoi, cum analizați eșecul, până astăzi cel puțin, de a organiza un stimul de investiții la nivel european în contextul actual? Și apoi, care ar fi opinia dumneavoastră despre un FC 2.0 despre care vorbim acum? În al doilea rând, inclusiv BCE-ul spune că s-ar putea să avem uh, prea multe bănci. Asta poate include ambele noastre țări. Um, în, ca, în acest caz, cum se poate organiza o consolidare? Eliminând o parte de reglementare? Sau uh, vom uh, continua să ne menținem uh, reglementările uitându-ne cum se chinuie băncile care nu au un model de afaceri de succes? Ați, de asemenea, ați fi pentru o consolidare la, la, după linii naționale sau la nivel paneuropean? Mulțumesc! Uh, Voi începe prin a răspunde la a doua întrebare. Este corect că BCE și uh, SRB au considerat că, de, și au spus de mai multe ori că avem prea multe bănci în, pe acest continent. Însă, trebuie să trecem la un nivel uh, mai aprofundat înainte să vedem ce, cum trebuie făcut. Există părți ale sistemului nostru bancar în care sunt mulți actori, dar sunt eficienți, eficace, uh, Uh, costurile sunt reduse și uh, lucrează foarte bine în beneficiul economiilor lor. Și există părți în care exact opusul se aplică. Puțini actori, însă nu sunt deloc eficienți, cu o, o rată cost-venit foarte ridicată și care nu lucrează în beneficiul economiei din care fac parte. Deci când spunem că sunt prea multe bănci, trebuie să vedem exact ce vrem să spunem cu asta. Și este clar că obiectivul final este să avem un sistem bancar puternic, rezistent, dar care să fie și în beneficiul economiei reale. Cred că acestea trebuie să fie liniile noastre directoare uh, în momentul în care am avea în vedere un proces de consolidare. Apoi, a doua întrebare, cum să facem asta. Nu este un um, răspuns evident. Există două căi de a face astfel de lucruri. În primul, în, inducând uh, schimbă, pentru a induce schimbări structurale mari um, la nivelul unei industrie. În primul rând, uh, bazându-se pe inițiativă proprie, uh, și pe capacitatea actorilor de a identifica cele mai bune uh, perspective și cele mai bune sinergii și astfel să găsească cea mai bună configurație. Iar cealaltă cale este uh, cea unui mare proiect, cumva. Și nu este clar acum în ce direcție ne vom îndrepta și pentru că nu este ușor să construiești un astfel de mare proiect și mult din legislația noastră europeană și națională este destul de nouă. Deci, nu reiese foarte clar că am avea acum un context care să uh, favorizeze un proces de consolidare. Dar bineînțeles că dacă aducem argumentul că există prea multe bănci, un progres ar fi, în primul rând, să spunem la ce ne referim. Care sunt efectele? Unde există aceste excese? Nu aș fi uh, pentru uh, proiecte abstracte pentru o industrie bancară. Întrebarea cheie este uh, ce servicii aduc aceste bănci clienților lor, economiei reale și care este eficiența lor operațională. Dacă ar trebui să avem consolidare după criterii naționale sau nu, nu văd de ce. Uneori ar putea fi benefic pentru economia reală, alteori nu. Deci, uh, nu văd de ce ar trebui ca această consolidare să aibă loc uh, după criterii naționale. Nu ar trebui să fie un factor uh, primar pentru luarea deciziilor. În ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare, dacă ne uităm la investiții publice, este adevărat că au scăzut în ultimii 15 ani. Și este clar și că o creștere a investițiilor publice poate avea efecte pozitive, extinse și poate contribui la uh, rezultatele și la producția un, uh, țării respective, pentru că asta îi crește stocul de capital și dacă investițiile sunt bine țintite, pot duce la, um, la rezultate mai bune însă element, conceptul de bine țintit este mm, important. A existat un motiv pentru care investițiile au scăzut. De multe ori uh, erau făcute degeaba, erau risipă. Deci trebuie țintite investițiile către acele activități care um, duc la creșterea productivității și a creșterii economice. Când facem asta, trebuie să încercăm să ne orientăm bugetele naționale către o perspectivă mai bazat, mai orientată spre creștere. În ceea ce privește mm, un eventual FC 2.0, BCE este pentru, tocmai urmând logica pe care tocmai v-am prezentat-o. Creșterea investițiilor publice, într-un mod bine țintit, este ceva pozitiv pentru economia zonei euro. Mulțumesc, Sander Lunes. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Draghi. Mă voi referi la ceea ce ați spus la Strasburg săptămâna trecută. Ați spus că reacția piețelor în alegerile, la alegerile din Statele Unite au fost, a fost semnificativă, dar apoi s-a calmat. Deci piețele și-au arătat rezistența. Asta mă interesează. Uh, ceea ce ați spus după, datorită și pregătirilor din partea băncii um, um, federale uh, britanice, dar și din partea europeană. Aș vrea să vă rog să ne dați mai multe informații despre asta. Puteți să ne spuneți care au fost pregătirile pe care le-ați făcut și ce ați făcut înainte și după aceste alegeri în acest sens. Domnul Draghi, bine, pregătirile uh, băncii Angliei și uh, de partea Uniunii Europene se aplică Regatului Unit, nu alegerilor din Statele Unite. Însă, când avem de-a face cu schimbări în uh, prețul activelor, Uh, cum sunt cele uh, din cele trei, patru, cinci zile după referendum, uh, practic problemele nu au fost probleme majore pentru intermediarii financiari. Ne-am asigurat ca băncile să aibă linii de lichidități, ca pozițiile lor de lichidități să fie cons consolidate, să existe suficientă supraveghere înainte de eveniment pentru a ne asigura că dacă ar apărea poziții care ar duce la îngrijorări, acestea ar fi imediat abordate. Cam acestea au fost genul de pregătiri pe care le-am făcut. Mulțumesc. Și aceste măsuri acum sunt oprite sau aveți în vedere și alte măsuri similare pe termen uh, scurt, mediu și lung? Domnul Draghi, din punctul nostru de vedere, nu există nicio măsură specială pusă în aplicare acum uh, doar consolidarea cadrului nostru de supraveghere și de reglementare. Domnul Lunes, mulțumesc. Pe un alt subiect, pe 1 noiembrie Deutsche Bank a publicat un raport și s-a numit uh, părțile întunecate ale relaxării cantitative. Și uh, s-a vorbit despre faptul că s-a uh, sufocat impulsul de reforme uh, prin acest uh, program. Și și dumneavoastră subliniați că uh, statele membre trebuie să facă reforme și se spunea că tocmai din cauza acestei uh, politici monetare mm, relaxate uh, s-au uh, oprit aceste reforme. Înainte de 2012, statele membre erau Uh, obligate să facă reforme și le-au și implementat, iar acum în 2015 numai 20% din cele recomandate au fost aplicate. Deci întrebarea mea nu este una nouă, însă aș vrea să o să vă adresez din nou. Sunteți de acord cu această evaluare a Deutsche Bank? Sunteți de acord că intervenția BCE a um, împiedicat um, sau a sufocat exact impulsul acela uh, Uh, de a acorda statelor membre de a face reforme? Uh, domnul Draghi, răspunsul este nu, nu cred. Am uh, adus acest argument de mai multe ori. Nu este de la sine înțeles ca o rată de, a dobânzii crescută să Uh, îi stimuleze pe uh, factorii uh, noștri de decizie, pe legiuitorii noștri să adopte reforme. Am avut reforme structurale importante și pe piața forței de muncă, dar și în alte sectoare ale economiei. Și când rata dobânzii a fost scăzută de o vreme. În al doilea rând, despre ce reforme structurale vorbim, de fapt? Dacă ne gândim că există o, o legătură între rata dobânzii și reformele structurale, probabil ne gândim la reforme structurale ce uh, sunt legate de buget. Bugetul are nevoie de finanțare, cu cât mai dificilă este finanțarea bugetului, cu atât mai um, uh, încurajat ar fi uh, un uh, legiuitor uh, să facă reforme în acest sens. Dar sunt oare acestea singurele reforme structurale despre care vorbim? Bineînțeles că nu. Avem reformele în justiție, avem reforme în sistemul educațional, avem reforme ale sistemului politic, ă, legi electorale, reforme ale Constituției, Credeți sincer că statele membre um, fac uh, aceste reforme dacă rata dobânzii e crescută și nu le fac dacă nu este? Eu nu cred. Cercetările din partea BCE arată că rata dobânzii scăzută este un stimulent pentru reforme, pentru că de obicei reformele afectează interesele unora, Uh, și uh, sunt în beneficiu altora. Așa este nevoie de resurse pentru a-i compensa pe cei care au de suferit tocmai de pe urma acestor uh, reforme. Însă bine, există și mai multe alte um, argumente pentru care nu aș fi de acord cu această idee de a elimina stimulentele, cu excepția celor ce țin strict de buget. Mulțumesc, Fulvio Martucelo. Președinte. Domnule președinte, mai încerc o dată eu. Domnul Balț vă adresase deja întrebarea aceasta. Financial Times avea un titlu acum câteva zile care spunea că dacă rezultatele referendumului din Italia vor fi nu, atunci Italia s-ar retrage din zona euro. Eu vă întreb dacă în urma, este posibil ca în urma rezultatelor unui referendum o țară să se retragă din zona euro, chiar dacă n-ar fi vrut acest lucru? Apoi, în dimineața aceasta, ziarele britanice și italian, italiene spuneau că opt bănci din Italia ar fi puse sub semnul întrebării dacă uh, rezultatul acestui referendum ar fi nu. Gândiți-vă și puneți-vă în pielea unui, uh, unui om care își are depozitele, economiile la aceste bănci. Domnul președinte spunea că Problema reală este că uneori uh, președinții băncilor centrale naționale sunt și politicieni. Eu cred că din potrivă acesta e un merit. Și să știți că ne așteptăm și din partea dumneavoastră la anumite uh, măsuri, la anumite orientări care să dea încredere piețelor, pentru că deja titlurile din ziarele din Italia de astăzi generează panică în mod nejustificat și ar putea să reprezinte ele însele un instrument care să ducă la o înrăutățire a situației din punctul de vedere al concurenței în sectorul bancar. Îmi pare rău. Uh, ați spus că nu sunteți sigur dacă voi răspunde la această întrebare. Aveți dreptate să nu fiți sigur pentru că nu voi răspunde și nu voi face speculații uh, pe baza niciuna dintre cele două întrebări. Mulțumesc, spune președintele. Avem uh, timp pentru intervenții spontane. Dumneavoastră nu ați solicitat uh, în întrebare. Trebuie vorbitorul să solicite, nu uh, domnul Langen. Doar dacă nu s-au uh, schimbat regulile între timp. Dar i-ați citit gândurile foarte bine. Domnule Martucel, aveți dreptul la încă o întrebare. La sua risposta Înțeleg eu răspunsul dumneavoastră, domnule președinte, dar vă dați seama că în fața unui ziar economic care spune că dacă nu trece referendumul, Italia iese din zona euro, eu în situația asta mă aștept din partea dumneavoastră la un răspuns. E posibil ca o țară să iasă din zona euro fără să vrea acest lucru numai și numai în baza rezultatelor la un referendum? Este o întrebare la care un președinte al Băncii Centrale Europene trebuie să poată răspunde. Seems linked also to the campaign. Da, întrebarea poate fi uh, legată și de o discuție din uh, țara noastră. Domnul Draghi, nu voi comenta despre comentariile altora la articolele altora. Deci repet ceea ce am spus mai devreme. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Toirer, întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba germană. Domnule președinte, ați menționat nevoia de reforme structurale în statele membre. Puteți, puteți să ne spuneți câte ceva despre calendar în acest sens? Cât timp avem? Dacă ne uităm la mm, dolar, și, sau la zona dolar și la zona euro, constat că ambele bănci centrale au cât de cât aceleași competențe, însă pro, uh, diferența este la instituțiile politice și la adaptare. Nu ar trebui să spuneți mai clar că băncile centrale influențează mai ales rata dobânzii pe termen scurt, însă rata dobânzii pe termen lung ține de alți factori, de exemplu de perspectivele de creștere. Și rata dobânzii pe termen Uh, lung, rata dobânzii acum este scăzută, însă asta are de-a face și cu faptul că piețele financiare internaționale consideră că perspectivele de creștere pentru Europa sunt mai scăzute decât uh, pentru alte uh, zone. Thank you. No, you are absolutely... Mulțumesc. Aveți dreptate. Am spus de mai multe ori faptul că politica noastră monetară foarte relaxată va permite redresarea ciclică, dar pentru ca această redresare să fie durabilă și sustenabilă, este nevoie și de alte politici și mai ales de politici structurale care um, hrănesc acest potențial de creștere. Din acest punct de vedere, sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul președinte, Pervonș Beres. Mulțumesc. Domnule președinte, în mod clar, mi se pare că doriți uh, să discutați mai mult despre raportul Curții de Conturi privind sistemul unic de uh, mecanismul unic de uh, supraveghere, vă voi da această oportunitate. Domnul Draghi, aș vrea să încep prin a spune că am uh, salutat acest raport și unele dintre elementele din acest raport uh, ne bucurăm că au fost uh, menționate pentru că toate acestea vor contribui la discuția noastră din Consiliul de Guvernare și când vom discuta și personalul pentru um, sistemul unic de supraveghere. Raportul însă spune că nu a existat o colaborare totală din partea BCE și impresia BCE este de fapt că noi am petrecut foarte mult timp uh, pentru a uh, colabora cu ECA. Însă mandatul ECA, um, mandatul Curții de Conturi este uh, să uh, auditeze eficiența, nu uh, și altceva. Tocmai de aceea nu putem să uh, facem mai mult. În orice caz, Comisia va revizui mandatul Curții de Conturi în curând. Încă o chestiune în ceea ce privește separarea. Uh, S-a spus acolo că faptul că SSM și BCE au activități în comun și servicii în comun, precum IT-ul, precum resursele umane și încă câteva, este văzut ca o lipsă de separare. Însă aceste lucruri nu au nimic de a face cu asta. Separarea este care este prevăzută și în um, statut este separarea între supraveghere și politică monetară. Acestea sunt activități clar separate, iar activitățile comune nu afectează separarea, ci pur și simplu uh, doresc să evite suprapunerile și risipa. Mulțumesc. Mulțumesc, grupăm ultimele două întrebări, domnul Papadimulis și domnul Langan. Întâi domnul Papadimulis. Thank you very Welcome, Mr. Draghi. I, I... Bun venit, domnule Draghi. Voi vorbi în limba elena. Άκουσα με ενδιαφέρον την απάντησή σας στον συνάδελφο, τον κύριο... Am ascultat cu interes răspunsul dumneavoastră adresat domnului Kyrtsos, când ați spus că la următoarea reuniune a Eurogrupului s-ar putea discuta despre um, ușurarea sau despre eliminarea unei părți de a datoriei în sectorul public și privat. Unii spun că nu este bine pentru zona euro și pentru Grecia. Trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla și peste 2 ani. Ce le răspundeți celor care spun că nu trebuie să facem nimic pentru că situația din Grecia nu este în beneficiul zonei euro? și cei de la OCDE au spus că este nevoie de o tăiere a datoriei elene cât se poate de repede. Mulțumesc, domnul Langen. Domnule președinte, pe bună dreptate, în trecut ați făcut referire la reformele structurale. Și astăzi suntem în căutare de răspunsuri concrete. Și aș vrea să vă întreb care sunt reformele structurale cele mai convingătoare pe care le-au făcut Germania, Franța și Italia. Răspunsul la prima dumneavoastră întrebare este următoarea. Dacă vedem cum stau lucrurile acum, vedem că s-au făcut multe progrese și că Grecia și poporul elen au făcut mari progrese în ultimele luni. Și este foarte important să nu dăm înapoi, să nu regresăm. Cel mai bun lucru care se poate întâmpla acum este să se ducă la bun sfârșit uh, revizuirea actuală. Și există perspective bune din acest punct de vedere. Este important să nu pierdem acest impuls și să ajungem până la sfârșit. A doua dumneavoastră întrebare, domnul, uh, domnule Lange, întrebarea noastră este foarte complicată. Fiecare țară își are propria listă, iar uh, catalogul poate trece de la reforma uh, produselor de piață, concurență, uh, aprofundarea pieței interne ar fi un pas uh, înainte pentru toate cele trei țări. Este ceva ce se aplică celor trei țări. Și apoi am spus piața locurilor de muncă, dar există și țări în care um, justiția, educația sunt importante pentru a mm, forma mai bine oamenii ca să fie adaptați la piață. Este o listă cât se poate de lungă și este diferită de la țară la țară, cu excepția pieței unice, care se aplică tuturor. Mulțumesc! Thank you very much. So we... Mulțumesc foarte mult. Încheiem această primă parte a dialogului monetar cu domnul președinte Draghi, care va reveni peste câteva minute la a doua parte ca uh, președinte al um, Consiliul Comitetului European pentru Risc Sistemic. Acum însă trecem la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte, pentru că, după cum știți, domnul Pablo Zalba a devenit președintele Institutului Credit Oficial. Cred că este aici. Haideți să-l salutăm. Dobbiamo fare un adempimento interno. Thank you. No, Just let Pablo.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 stay here, yeah. <laughs> No, not here, of course, but in the room. No, I, so we welcome Pablo Zalba. Deci, uh, îl salutăm pe domnul Pablo Zalba, care a primit un post uh, foarte important. Uh, îi vom duce dorul, a fost un coleg, prieten, vicepreședinte foarte bun Cred că îți vom duce dorul, însă rămânem în legătură pentru a coopera din noua ta poziție. Mulțumim foarte mult, Pablo. Vă rog, domnule Palț, în ceea ce, din câte înțeleg, domnule președinte, trebuie să alegem un alt coleg ca al patrulea vicepreședinte al comisiei noastre și în numele PPE-ului aș dori să îl propun pe colegul nostru, Gabriel Mato, din Spania. Îmi mulțumesc, uh, salut viteza dumneavoastră. Ar fi trebuit să spun eu ceva înainte să spuneți dumneavoastră acest lucru. Suntem însă foarte eficienți și, bineînțeles, uh, acum trecem la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte sunt o serie de supleanți care participă la vot, domnul Schwab, domnul Tajani, domnul Swan, domnul Cuenta. Certific că avem mai mult de 16 membri în sală, deci avem un quorum valid. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus deja, din păcate trebuie să-l înlocuim pe Pablo ca vicepreședinte datorită plecării sale și în numele PPE-ului aș dori să-l propun pe colegul nostru Gabriel Mato din Spania uh, ca nou al patrulea vicepreședinte. Vă mulțumesc. Candidatul își dă consimțământul? Foarte bine. Iau notă că acest candidat este membru plin al Comisiei Econ. A, Uh, și-a completat declarația de interese financiare, deci îl putem alege prin aclamare, dacă sunteți de acord. Vă invit acum să veniți la prezidiu. Yeah. <laughs> Okay, so we can now have... Foarte bine, acum pauze două minute. So, dear colleagues, let's start. Uh, Stimați colegi, haideți să demarăm această a doua parte, audierea publică cu Mario Draghi, președintele al Comitetului European pentru Risc Sistemic, organismul responsabil pentru supravegherea prudențial, macro macroprudențială. În 21 uh, iunie uh, s-au luat decizii, însă după, ce, după evenimentele de atunci, uh, CERS a căpătat o importanță și mai mare și în momentul actual CERS emite rapoarte și avertizări. Domnule președinte Draghi, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei ECON. Îmi face mare plăcere să vă spun ce a făcut până acum, de, de când ne-am întâlnit ultima dată, CERS. De când ne-am întâlnit ultima dată, am publicat raportul anual al CERS, care acoperă perioade între 1 aprilie 2015 și 31 martie 2016. Acest raport prezintă nu doar perspectivele de risc ale CERS, eh, ci examinează și um, analiza sa macroprudențială, eh, oferă și o perspectivă instituțională mm, a măsurilor discreționare luate eh, sub CRD 4. Acum aș dori să discut cele mai recente activități ale CERS, uh, punându-le într-un context mai larg în legătură cu, ceea, cu scopul CERS. CERS a fost gândit ca un organism independent mm, pentru supraveghere macroprudențială a sistemului financiar al Uniunii Europene. Consiliul nostru a, reunește bănci centrale, autorități de supraveghere financiară, autoritățile europene de supraveghere, Comisia Europeană și Comitetul Economic și Financiar, precum și uh, vocea independentă a uh, mediului academic reprezentați în uh, um, Comitetul Consultativ Științific al CERS. astfel, CERS își poate îndeplini mandatul, cu toate că nu are o putere obligatorii. Mă refer acum la activitățile noastre recente care demonstrează foarte bine uh, activitatea CERS. Mă bucur să anunț că astăzi CERS publică un raport în legătură cu politicile macroprudențiale și problemele care uh, decurg de, de pe urma ratelor scăzute la dobânzi și uh, schimbărilor structurale din sistemul financiar al Uniunii Europene. CERS are un import, rol important ca forum de cooperare între instituțiile care contribuie la păstrarea stabilității financiare în, Uniunea Europeană. Acest raport a fost produs în comun de către Comitetul Consultativ Științific și Comitetul Consultativ Tehnic al CERS, precum și uh, Comitetul pentru Stabilitate Financiară al BCE, și este un exemplu excelent de cooperare. Atunci când ne-am întâlnit ultima dată, am menționat uh, că obiectivul muncii noastre în acest sens a fost să evaluăm uh, stabilitatea financiară și implicările acesteia uh, în ceea ce privește ratele foarte scăzute ale dobânzilor dintr-un punct de vedere sistemic. De aceea, raportul are o perspectivă globală acoperind sectoarele majore din sistemul financiar se uh, vizează trei domenii. În primul rând, durabilitatea modelelor de afaceri, în al doilea rând, uh, asumarea riscurilor și, în al treilea rând, riscurile legate de schimbări în structura sistemului financiar. Există anumite probe că riscurile de stabilitate financiară în ceea ce privește durabilitatea modelelor de afaceri și, în același, într-un anumit, într-un anumit sens, cele legate de uh, asumarea riscurilor uh, poate, uh, pot să se dezvolte în timp, dată, atâta timp cât creșterea și ratele dobândilor răbânzilor rămân scăzute, riscurile legate de schimbările în structura sistemului financiar sunt de o natură mai conjecturală. Care sunt riscurile în, în cele trei domenii pe care le-am menționat? În ceea ce privește durabilitatea modelelor de afaceri, un mediu de uh, dobânzi scăzute pune presiune asupra profitabilitatea și profitabilității și solvabilității instituțiilor financiare care oferă dobânzi garantate. Uh, de exemplu, asigurări pe viață. Uh, o rată a dobânzii scăzută ar putea să scadă rezistența sectorului bancar al Uniunii Europene în timp, pentru că este un factor care afectează negativ profitabilitatea băncilor. În același timp, într-un mediu de uh, creștere economică scăzută, prelungită, o o creștere a creditării ar, nu, ar putea să nu poate compensa uh, marjele de uh, do, marjele în scădere ale dobânzilor. Mai mult, riscurile de stabilitate financiară legate de piețele financiare ar putea să crească într-un mediu al dobânzilor scăzute ca uh, rezultat al căutării profitabilității. În, s putea căuta rezultate dacă această căutare se duce, duce la o acumulare a capitalului, a pozițiilor uh, uh, pozițiilor prioritare în ceea ce privește activele și incertitudinea în legătură cu prețurile. În consecință, riscurile re- Uh, evoluției prețurilor pot să se materializeze și să expună bilanțul participanților la riscuri. În final, uh, dobânda, dobânda scăzută uh, este, are șanse să accelereze tranziția către o structură mai bazată pe piață. Companiile își vor căuta o structură, o sursă alternativă de finanțare pentru economia reală în cazul unor șocuri în sistemul bancar. Ce, raportul CERS prezintă o serie de politici strategice pentru a atenua și preveni materializarea riscurilor de stabilitate financiară descrise. Este important să regândim aceste opțiuni dintr-o perspectivă globală și sistemică, în special date fiind relația între riscuri și necesitatea de a atenua arbitrajul reglementar. În general, politicile cer pun accentul pe creșterea rezistenței financiare a instituțiilor și creșterea cadrului de rezoluție a instituțiilor financiare. Însă opțiunile de strategice discutate în raport nu trebuie să fie înțelese ca recomandări ale CERS, ci ca un set de propuneri uh, care trebuie să fie avute în vedere de către actorii implicați. Aceste opțiuni includ măsuri care pot să fie implicate, implementate pe termen scurt și care în anumite cazuri deja sunt incluse în munca existentă a CERS, cum ar fi, de exemplu, uh, dezvoltarea unui cadru de redresare și rezoluție pentru asigurări, pe care l-am menționat mai devreme, uh, precum și proiecte pe termen mai lung pentru a identifica, evalua și atenua riscul sistemic. Raportul CERS sublinează și necesitatea de a închide uh, lacunele legate de date, aceste lacune trebuie să fie închise și eh, trebuie să crească capacitatea de răspuns eh, real, să se utilizeze eh, datele, sursele de date existente și viitoare, mm, de exemplu sub EMIR și AIFMD. În special cerințele de transparență și înțelegerea îndatorării în ceea ce privește fondurile de investiții, precum și pozițiile de finanțare trebuie să se îmbunătățească semnificativ, precum și informațiile în legătură cu reutilizarea garanțiilor. Este esențial pentru a identifica canale secundare și module critice în sistemul financiar interconectat. Mai mult, GES uh, publică a uh, 8 avertismente uh, specifice pe țară pe termen mediu. Aceste avertismente au fost adresate ministrilor relevanți din cele 8 state membre. CERS are un mandat legal de a emite avertizări atunci când apar asemenea riscuri sistemice și să le să atenționeze. Analiza uh, CERS a fost una către viitor cu obiectivul de a identifica vulnerabilitățile care sunt o sursă de risc sistemic la timp pentru a se putea lua măsuri pentru a atenua uh, consecințele dacă aceste riscuri se materializează. Vulnerabilitățile cheie se subliniate în evaluarea CERS uh, sunt legate de îndatorarea gospodăriilor și de mm, capacitatea gospodăriilor de a-și plăti uh, ipotecile, precum și evaluarea mm, dinamicii de preț în uh, piețele imobiliare. Îndatorarea imobiliară și supraevaluarea uh, în domeniul imobiliar uh, se dezvoltă în decursul anilor și uh, durează mult până să se ajungă la nivele critice. Însă, uh, vulnerabilitățile se pot materializa foarte rapid. Uh, neplata creditelor și reducerea prețurilor. În ceea ce privește sistemul bancar al, al statelor avertizate, CERS nu a identificat riscuri uh, pe termen scurt, cu toate că ar putea să apară efecte pe termen mediu. Sursele acestor vulnerabilități legate de um, în piața imobiliară trebuie să fie uh, identificate și atenuate. Uh, CERS în viitor va continua să exerciteze mandatul de mm, supraveghere macroprudențială a sistemului financiar în Uniunea Europeană și să identifice mm, vulnerabilități pe țară. Uh, forma sa instituțională permite CERS să uh, exerciteze presiune între egali și să mm, acționeze, să îndemne la acțiune Uh, emite avertismente dacă se identifică riscuri sistemice și atenționează în legătură cu probleme sistemice. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Stimați colegi, uh, trebuie să uh, reducem sloturile la 4 minute maxim, deci un minut și jumătate pentru întrebări. Domnul Kirțos, primul orator. Uh, president... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, vă ocupați și de riscurile sistemice care au de-a face cu sectorul nebancar și cu sectorul bancar din umbră. Ce aveți în vedere? Și v-aș întreba dacă aveți în vedere să elaborați politici cuprinzătoare care să se ocupe de acest gen de riscuri, fiindcă în acest sector al uh, bancar din umbră și sector nebancar uh, se dezvoltă în permanență. Vă mulțumesc! Această diversificare și apariția sectoarelor nebancari și bancari din umbră presupun și apariția unor riscuri care trebuie monitorizate. Riscurile acestea, practic, se referă la riscurile de pârghie excesivă și riscurile de interconexiune excesivă riscuri cu atât mai pronunțate între fondurile de pe piețele financiare și sectorul bancar. E vorba și de uh, discrepanțele la nivelul lichidităților, în special referitor la fondurile în, uh, de, obliga, de obligațiuni. Și atunci, în iulie 2016, am uh, întreprins o analiză a riscurilor din două unghiuri analitice. Mai întâi analiză bazată pe risc, care acoperă o serie întreagă de componente ale sistemului bancar din umbră, inclusiv uh, vehiculile uh, financiare și alte sisteme de tranzacții. Și de asemenea, un alt punct de vedere îl reprezintă analizarea datelor din punctul de vedere al EMIR și al măsurilor din cadrul uh, directivei AIFMD. Cât va dura această analiză? După cum puteți vedea, toate instituțiile implicate în această supraveghere macroprudențială lucrează deja de mai mulți ani uh, pentru a analiza riscurile pe care le presupun uh, aceste sectoare, nebancar și bancar din umbră. Nu pot să vă spun când se va încheia asta analiză, este o întreprindere pe mai mulți ani, asta e tot ce vă pot spune și în calitate de fost președinte al uh, FSB, Vă pot uh, spune că mediul s-a schimbat, mentalitățile s-au schimbat, sunt mult mai deschise în fața monitorizării acestui sector nebancar și sector bancar din umbră și a creării de reguli prudențiale, macroprudențiale pentru aceste sectoare. Mulțumesc! Avem și concluziile uh, dialogului tripartit în acest domeniu. Pervenș Beres. Da, E interesant să vedem cum evaluează domnul președintele Bra- ar fi interesant să vedem cum evaluează președintele Draghi rezultatul acestor negocieri. Dar v-aș întreba în legătură cu programul de lucru al Comisiei, care are în vedere revizuirea cadrului de stabilitate financiară și aș vrea să îmi spuneți unde considerați că ar trebui să intervină Comisia Europeană. Ați vorbit mult despre piața imobiliară. Aveți cumva în vedere unele sectoare specifice unde supravegherea riscurilor sistemice nu este asigurată în suficientă măsură prin legislația în vigoare în prezent, prin sistemul de supraveghere existent în momentul de față? Și apoi, în prezentarea dumneavoastră introductivă, ați subliniat faptul că nu aveți competențe executive, binding powers. Considerați cumva că există poate domenii sau aspecte în legătură cu care legislația ar trebui să se modifice pentru a vă oferi competențe de intervenție punctuale și deci cu posibilitatea de a uh, lua decizii cu caracter obligatoriu, binding powers? Mulțumesc pentru întrebare. În general, nu cred că trebuie să modificăm scopul actual al CERS. Niciodată acest, uh, această instituție nu a fost menită să fie o instituție decidentă, ci mai degrabă un forum pentru recomandări și avertismente, un loc al așa numitei soft power și nu al uh, măsurilor cu caracter obligatoriu care să fie impuse automat. De asta se ocupă alte instituții și la nivel național, și BCE, și Comisia, la nivel european. Deci avem deja o constelație destul de aglomerată de instituții care dispun de astfel de competențe cu caracter obligatoriu. PCE și-a îndeplinit uh, sarcina într-un mod uh, pe care noi îl considerăm satisfăcător în această constelație. În momentul de față, riscul principal și insist, riscul principal, ca să repet ce spuneam mai devreme, este acela de a pune bețe în calea redresării, în calea creșterii acest risc, uh, desigur, se transpune apoi într-o serie întreagă de riscuri la adresa stabilității financiare, riscuri punctuale. Noi, pe noi acest risc însă ne interesează. Mai exact, Există, de exemplu, vulnerabilitatea fondurilor de pensii, vulnerabilitatea fondurilor de asigurare. Un alt risc îl reprezintă restabilirea prețurilor pe piețele financiare. Și sigur că acest fenomen -are, nu poate fi evitat, însă el se petrece la un nivel traumatizant. Un al treilea risc îl reprezintă deteriorarea durabilității uh, riscurilor uh, și un al patrulea risc îl reprezintă transferarea mm, dificultăților și a vulnerabilităților din sectorul bancar din umbră către cel oficial. Sunt uh, riscuri care nu există neapărat, nu, nu au produs efecte neapărat în momentul de față, dar ele sunt acolo și nu putem să le ignorăm. Mulțumesc, Sander Lunes. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi. Deținătorii de acțiuni la Banca Monte dei Paschi au luat o decizie în cadrul unui plan de redresare, de salvare uh, care ar trebui să fie pusă în aplicare până la sfârșitul anului, pentru că este o cea mai vulnerabilă bancă din Europa, se pare, și asta dă naștere la o serie de întrebări. Ce se va întâmpla cu uh, interesele deponenților privați? Să nu uităm ce s-a întâmplat în 2009. Întrebarea mea este, Credeți că planul acesta pentru Banca Monte dei Paschi îi va convinge sau îi va atrage pe investitori? Apoi, un al doilea, o a doua întrebare se referă la soluțiile de piață pentru piețele cu dificultăți uh, din Italia. Aceste măsuri vor fi ele suficiente pentru a soluționa problemele din Italia sau ar fi nevoie de mai mult decât atât? Și ultima întrebare legată de referendum. Referendumul din Italia. Consideră CERS că impactul asupra sectorului bancar uh, are în vedere, aveți în vedere cumva impactul asupra sectorului bancar din Italia al unui posibil vot negativ? Ce faceți în acest sens? La prima întrebare, vă mulțumesc pentru întrebare, dar nu fac comentarii cu privire la instituțiile particulare. Apoi, a doua întrebare, răspunsul este nu. Și ne rămâne a treia întrebare, unde ne întrebați practic dacă n-ar trebui să explorăm soluții de piață Ținând seama de cadrul legislativ al Uniunii Europene, întotdeauna ar trebui să explorăm, în primul rând, soluțiile de piață. Mulțumesc, Enrique Calveșambon. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias, señor Draghi, por venir. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului președinte Draghi pentru că a venit încă o dată în fața comisiei noastre pentru a ne da o mână de ajutor în uh, desfășurarea activității noastre. Și acum, în urma celor pe care le-ați spus dumneavoastră, domnule Draghi, Spuneți că CERS este un forum de dezbatere care emite recomandări, opinii, avertismente și că nu este un organism uh, executiv, nu ia decizii cu caracter obligatoriu. Am înțeles, dar impresia mea este că riscurile sunt în continuare foarte ample după atâția ani, tocmai pentru că nu s-a reformat CERS. Și tocmai pentru că avem cele două concepte foarte ample, care sunt prea strâns legate între ele, în ce privește nesiguranța de pe piață, stres, testul de stres nu are cum să-i liniștească pe investitori. Se folosesc uh, uh, metodologii diferite în funcție de bancă, în funcție de țară. Și atunci mă tem că reforma ar putea să își piardă credibilitatea și nu mă refer doar la Italia. Da, bine, nu mai, nu mai insist. Mă opresc aici, domnule președinte. Thank you. Um, on... Mulțumesc. La prima dumneavoastră întrebare, s-au făcut multe pentru a face față riscului too big to fail. Înainte de criză, rata de capital era de circa 7%, acum mai de 14%. S-au pus în aplicare tot felul de tampoane, de bafere de capital, în special pentru zona euro, dar nu numai la nivelul Uniunii Europene în general. Există legislație în materie de stabilitate financiară, legislație care a fost adoptată. Și acum TELAC, Too Big to Fail, au, au, sunt uh, riscuri despre care, uh, pentru care există măsuri la nivel european. Deci s-au făcut destul de multe lucruri. Cunoaștem aceste riscuri. Uh, Orice, fol, orice fel de efort de supraveghere sau reglementare însă nu are cum să ducă la o certitudine absolută că nu o să se mai întâmple niciun fel de criză financiară niciodată, fiindcă nu ai cum să știi de unde ar putea apărea aceasta. Tot ce putem face este să ne facem sistemul bancar și financiar foarte puternic, cât se poate de puternic. Referitor acum la testul de stres, spuneați că acesta nu se aplică uniform. Eu nu am deloc această impresie. El se aplică într-un mod uh, uniform în baza regulilor și procedurilor de care dispunem reguli și proceduri cu caracter general. Asta e percepția mea. Sigur, eu poate că sunt subiectiv când spun asta, dar nu există niciun fel de dovadă, nicio probă că nu s-ar aplica în mod uniform acest uh, sistem al testului de stres. Mulțumesc, Dimitri Papadimulis. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog acum să vă puneți căștile pentru că am să mă exprim în limba mea maternă. Domnule Draghi, sunt ani de zile de când ne plângem că nu avem o unificare de plină a sistemului bancar, așa numitul pilon al treilea, cel al garanției depozitelor. Comisia a înaintat o propunere cu un calendar care se încheie în 2024. Ne puteți spune, vă rog frumos, care este poziția Băncii Centrale Europene cu privire la acest al treilea pilon? Pentru că e un subiect de care vorbim de multă vreme la Parlamentul European aici și multă lume consideră că fără cel de-al treilea pilon nu avem cum să finalizăm Uniunea Bancară și Monetară și fără acesta vor persista riscurile sistemice. Dumneavoastră ce părere aveți? Noi considerăm că cel de-al treilea pilon trebuie finalizat pentru a finaliza Uniunea Bancară și reducerea riscurilor trebuie să meargă mână în mână cu partajarea riscurilor. S-au făcut multe lucruri pentru reducerea riscurilor. Vorbeam mai devreme TELAC, MREL, uh, de, vorbeam de asemenea de diferitele tampoane, bafere, care reduc riscul la, eh, expunerii, dar eu uh, sunt măsuri uh, treptate, nu-i nimic uh, controversat la mijloc. Însă, așa cum spuneam mai devreme, e adevărat că prioritățile par acum în, să, se fi, să se dirigeze către nevoi mult mai presante la nivelul decidenților politici. E vorba de securitate. Dar asta nu e un motiv să uităm de celelalte lucruri care nu sunt mai puțin importante. Deci dacă vorbim despre Uniunea Monetară, pentru a putea să finalizăm Uniunea Monetară, trebuie să finalizăm Uniunea Piețelor de Capital și acesta este unul dintre piloni. Mulțumesc, Molly Scott Caton. Nu. nu e prezent. David Coburn. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi, îmi face plăcere să vă revăd. Sunt convins că domnul Sugarman, dacă am avea uh, mărturia sa de uh, denunțător de con conștiință, vă aduceți aminte că vi s-a spus că nu aveți cunoștință la nivelul băncii centrale de ce s-a întâmplat în Irlanda. Așa este. Și apoi, ce se întâmplă din punctul de vedere al riscului sistemic cu Italia? Câte vreme Unicredit este în continuare cea mai mare bancă italiană. Puteți să comentați? Mulțumesc. La ultima noastră reuniune la Parlamentul European, la Strasbourg, am răspuns la această întrebare, care mi-a fost adresată de un alt eurodeputat, de domnul Flanagan, dacă nu mă înșală memoria. Ce spuneam atunci este că se pregătește în prezent un răspuns scris și că răspunsul acesta îi va fi transmis așa cum fac de fiecare dată. Da, ne-l puteți trimite și nouă, măcar mie, mă interesează subiectul. Sigur că este îngrijorător. Băncile din Italia sunt peste tot în, uh, la știri și trebuie să fim atenți ce se întâmplă acolo. E important ca informațiile să circule între bănci uh, și voiam să mă asigur că sistemul funcționează corect. Sunt convins că și dumneavoastră doriți același lucru și sunt convins că mulți dintre cei prezenți aici în sală și-ar dori mai multe informații în legătură cu acest lucru. Da. Mulțumesc, Gero Fanemans. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă adresez o întrebare în legătură cu revizuirea la care lucrează Comisia pe marginea politicii, cadrului de politici macroprudențiale. Pe 7 noiembrie am avut o reuniune pe această temă și pe 22 noiembrie Comisia a publicat un document în acest sens. Și dacă am înțeles eu bine ce spune documentul acela, o parte a competențelor naționale urmează să fie transmise încă o dată la nivel european. Sigur, formularea este mai politicoasă, dar Mă rog, se spune acolo că trebuie să se asigure echilibrul între flexibilitate și control la nivel european, flexibilitate la nivel național. Pe mine mă interesează însă echilibrul corect ce este acest echilibru corect? Presupune el oare schimbarea procedurilor, simplificarea acestora și crearea unor centre macroprudențiale? Așa avea de asemenea următoarea întrebare. Încet, încet, asistăm cumva la un transfer al puterilor, la un transfer al competențelor încă o dată? Competențele autorităților naționale reflectă faptul că politicile macroprudențiale sunt uh, aplicabile în primul rând la nivel național. Și atunci vă întreb, asistăm încă o dată la un transfer de putere către nivelul centralizat european? Câtă vreme ar fi mult mai eficient să păstrăm aceste competențe, aceste puteri la nivel național? Mulțumesc! Nu știu, eu pot să vă spun ce a răspuns CERS la revizuirea comisiei. Ce am făcut noi a fost să subliniem prioritățile CERS și am spus că BC trebuie să rămână strâns legat de CERS, fără să existe un transfer de competențe de la nivelul statelor membre către o instituție supranațională. Am arătat că mm, bordul trebuie să adopte în continuare poziții comune în conformitate cu poziția CERS de a acționa ca un for de cooperare interinstituțional. Asta în niciun caz nu afectează sau nu presupune un transfer de putere. Am vorbit despre simplificarea procedurilor de activare în ceea ce privește instrumentele din sectorul bancar, este o simplă opinie, este un simplu punct de vedere, nu vorbim despre transferul competențelor. Este o simplă întrebare adresată de către Comisia Europeană, căreia noi i-am răspuns. Apoi, am mai spus că instrumentele macroprudențiale din afara sectorului bancar există în scopuri, într-o, pentru o serie întreagă de scopuri, dar că trebuie instituită un instrumentar cuprinzător macroprudențial – pentru sectorul nebancar și bancar din umbră, care cresc în permanență și repede. Avem nevoie de un uh, set de instrumente macroprudențiale care să poată fi puse în aplicare și folosite într-un cadru macroprudențial. Cine o va face? Comisia, autoritățile competente de la nivel național? Noi nu stabilim noi lucrul acesta, nu luăm noi această decizie. Mulțumesc! Bănuiesc că dumneavoastră n-ați avut niciun fel de rol de jucat în discuția aceasta care implică acum Comisia. Nu ați spus că mai multă competență trebuie să-i revină Uniunii Europene. N-ați avut dumneavoastră, n-ați spus asta. Nu, singurul rol pe care l-am jucat noi a fost să răspundem întrebării Comisiei pe această temă. Comisia ne-a pus o întrebare și noi am răspuns. Domnul președinte, nu, gata, v-ați depășit cele patru minute vorbitorul din sală, o, ce strict sunteți, domnule președinte. Domnul președinte, îmi pare rău. Domnul Thomas. Äh, ich in Deutsch, wenn ich, Herr Draghi. Domnule Draghi, mandatul pe care, despre care ați vorbit de a uh, lansa avertizări în caz de risc uh, este uh, ceva controversat, dar ne poate ajuta. Uh, însă nimeni nu e o insulă, avem o responsabilitate globală, comună. De aici și întrebarea mea. După votul uh, privind Brexit în Regatul Unit, sunt foarte multe fluctuații pe piață și acestea nu, pot, nu sunt decât hrănite de alegerile din Statele Unite. Ați vorbit despre bunuri imobiliare. Avem un mogul de imobiliare, domnul Trump. Și uh, dumnealui spune că uh, vrea să anuleze uh, acordurile de liber schimb uh, și încă ceva ce ar avea uh, efecte negative. Nu mai avem uh, creșterea pe care o aveam dacă s-ar crește uh, rata dobânzilor uh, sau, iată, avem situația în care în Europa am reglementat sistemul bancar și cel bancar paralel, uh, dar nu și în Statele Unite. E bine, acest protecționism crescând în Statele Unite nu va duce la nevoia ca noi să ne schimbăm agenda economică și nu este o amenințare la adresa finan- stabilității financiare în zona euro? It's, it's not easy to answer this question because it would entail... Nu. Asta ar presupune pentru noi să anticipăm cum vor arăta politicile care deocamdată nu au prins contur definitiv. Până acum a fost uh, o campanie electorală, însă politicile acestea nu au ajuns la maturitatea necesară, nu s-au făcut declarații clare în legătură cu felul în care vor arăta măsurile acestea politice în anii următori. Știm însă și putem spune, într-adevăr, că protecționismul nu poate să conducă la o creștere a prosperității sau la o creștere a bunăstării oamenilor am putea să ne întrebăm de ce acest uh, val de protecționism. Răspunsul, sau unul dintre răspunsurile posibile, este acela că susținem globalizarea fără să acordăm atenție acelora care n-au avut de câștigat de pe urma globalizării. Și în întreaga lume, aceștia sunt mulți. Prin urmare, putem trage acum concluzia că nu trebuie să ne întoarcem la ceva la care oricum nu ne putem întoarce prin măsuri protecționiste, ci trebuie să avem grijă de cei care au avut mult de pierdut ca urmare a procesului de globalizare, fără în același timp să aruncăm la coș avantajele pe care globalizarea le-a adus în ultimii 20 de ani. Mulțumesc, Paul Tang. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, am o întrebare punctuală cu privire la securitizare. În Parlament am discutat pe larg despre subiectul acesta și multă lume a susținut ideea că trebuie să învățăm de pe urma crizei. Apoi am discutat despre posibila contribuție a securitizării la instabilitate în sensul că ea ar da naștere la niște bule de active sau ar amplifica acest fenomen. Înțelegeți aceste îngrijorări? Aveți în vedere un rol pe care l-ar putea juca CERS în risipirea acestor îngrijorări? Pentru că pentru Parlament este greu de înțeles ce situație ar putea apărea în mod punctual, însă CERS este mult mai ușor și BCS să monitorizeze situația. Domnul Draghi, mulțumesc. Problema este că numim, introducem subtitrul acesta de securitizare realități foarte diferite între ele, și anume securitizarea din Statele Unite și cea din Uniunea Europeană. E adevărat că criza subprime a fost rezultatul securitizării. E adevărat că a fost foarte greu Pe de altă parte, au existat stimulente de risc absolut incorrecte. Deci chiar dacă situația a fost așa în Statele Unite, în Uniunea Europeană securitizarea n-a fost deloc opacă, așa cum a fost în Statele Unite, a fost durabilă, a fost transparentă, a fost cu totul altceva. Și vedem asta din datele cu privire la default. Ratele de default ca urmare a procesului de securitizare din Statele Unite sunt de câteva ori mai mari decât cele din Uniunea Europeană. Nu mi-aduc aminte cifrele exacte, dar la noi cifra este foarte, foarte mică. Cu toate astea, securitizarea, dacă este încă o dată corect concepută, e un instrument foarte puternic în avantajul economiei reale și al IMM-urilor. Ei bine, în acest univers al unui produs al securitizării destul de acceptabil, avem nevoie și dispunem de un set de măsuri transparente de securitizare. Ele poartă și un nume, nu mi-l aduc aminte exact. Propunerea comisiei este așadar bună aici. Ea, este, uh, ea conține un echilibru corect între dezvoltarea pieței și venituri și menținerea unui nivel de risc, pe de-o parte, și uh, supravegherea prudențială. Chiar și așa, însă n-am asistat la o mare dezvoltare și nu prevedem o dezvoltare majoră a acestui instrument în perioada imediat următoare. Intervenția din sală în continuare. Da, dar chiar și așa, chiar dacă în Europa am asistat la pierderi Uh, limitate, au fost piețe care s-au prăbușit ținut și nu s-au redresat. De aceea securitizarea la noi nu a contribuit deloc la durabilitate, la, la siguranță. De aceea nu aveți cum să-mi spuneți că lucrurile stau invers. Dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de președintele al BCE, aveți un rol de jucat aici și trebuie să vă asigurați cumva că piața lichidităților este robustă nu doar în vremuri bune, ci și în vremuri dificile. Sigur că da, spune domnul Draghi, securitizarea trebuie bine concepută și fără îndoială că ea contribuie la redresarea fluxurilor de creditare și la posibilitatea lor să intre în economia reală, deci da, ea conduce la o contribuție pozitivă pentru redresarea pieței nu avem cum să evităm uh, modificări la nivelul reglementării pentru această piață și ratele dobânzilor mai mari. Altminteri, am tratat produsele europene și americane exact la fel, chiar dacă ele sunt complet diferite. Aici este rolul dumneavoastră să interveniți dacă considerați că este cazul. Mulțumesc. We will Vom uh, reveni la acest subiect uh, foarte curând. Putem uh, încheia acest dialog. Mulțumim foarte mult, domnule președinte Draghi. În capacitatea dumneavoastră ca președinte al CERS veți veni pe 29 mai în fața ECON, 29 mai 2017, în calitate de președinte al BCE mai devreme. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog uh, lung, dar uh, și foarte fructuos. Facem o pauză foarte scurtă de două minute.

Dragi colegi, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, anunțurile președintelui. On ongoing trilogues, on prospectus. Uh, puneri la um, informări privind uh, trialogurile privind prospectul. A avut loc un, un, ultim, un al doilea trialog pe 15 noiembrie. S-a discutat despre domeniul de aplicare și de rogări, publicitate, incorporare prin referințe, aspecte ce țin de state terțe și reguli privind pașaportul și notificări. S-au făcut, progre- s-au făcut progrese pe an unele dintre subiecte. Următorul trialog este prevăzut mâine chiar. În ceea ce privește fondurile de piață monetară, cu mare plăcere vă pot anunța că s-a ajuns la un acord politic general pe 14 noiembrie, la al cincelea trialog, între colegiuitori, după îndelungi negocieri uh, care au avut loc din iulie până în noiembrie. Acordul stabilește un cadru robust pentru cele trei tipuri de astfel de fonduri prevăzute din, în regulament, Toate aceste tipuri de uh, fonduri vor fi supuse unor cerințe de guvernanță, transparență și lichiditate, în special va, vor fi uh, prevăzute prevederi speciale pentru două dintre acestea. Noul cadru are ca scop ca aceste fonduri să devină mai rezistente în timp de criză și să prevină riscul sistemic. În urma munci, trialogului s-au făcut, uh, s-a făcut muncă tehnică, rezultatul acestor, uh, acestei munci tehnice este verificat de către părțile de negociere. Comisia va fi consultată din nou asupra acestui acord. Votul în plen va avea loc în primul trimestru al lui 2017. Aș dori de asemenea să îi felicit pe raport pe raportoarea Nina Gil și întreaga echipă de negociere pentru acest rezultat pozitiv. Comi reuniunea comună buget-econ a fost uh, programată. Se va vorbi despre capacitatea bugetară pentru zona euro. A fost uh, reuniunea pentru 13 uh, noiembrie, a fost reprogramată pentru 8 decembrie. Programul va fi anunțat în curând reuniunea comună Econ Libe, joi 1 decembrie de la 8 la 9 cu prezentarea proiectului de raport privind directiva uh, luptei împotriva spălării banilor. E bine, aceasta nu mai putut avea loc pe, nu mai poate avea loc pe 29 noiembrie. Coordonatorii Econ și Libe au decis să țină această reuniune comună joi de la 8 la 9 dimineața. Ordinea de zi vă va fi trimisă în curând. Atât la anunțurile din partea mea. La punctul 6 de pe ordinea de zi doresc să vă solicit adoptarea uh, proceselor verbale din 26 septembrie, 28 septembrie, 10, 11 octombrie 2016. Vă mulțumesc foarte mult, se consideră adoptate. Deci putem trece la punctul 7 de pe ordinea noastră de uh, zi. După cum știți, s-a cerut, uh, Comisia a solicitat uh, schimbarea dății de aplicare pentru uh, PRIPS. Consiliul deja a semnalizat că nu are nici uh, o intenție de a Um, contesta această decizie și Parlamentul a solicitat Comisiei să ia în considerare amânarea aplicării fără alte modificări. Deci vom continua conform regulii 51 din regulamentul nostru de procedură. Asta înseamnă că raportorul va prezenta propunerea sa și noi vom asculta și poziția raportorilor din umbră și a grupurilor politice și în urma acestei discuții vom uh, considera că acest, uh, acest text ar putea fi um, adoptat fără amendamente. Dar întâi îi dau cuvântul raportoarei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, nu voi spune foarte mult pentru că ați spus dumneavoastră deja o bună parte din lucrurile ce trebuiau spuse despre această procedură. Este vorba de o rezoluție adoptată pe 14 septembrie anul um, trecut. Vă, vă vorbesc despre aliniatul 4. Um, ehm, este aliniatul la care facem referire în documentele noastre. Aliniatul 4 spune în mod uh, explicit că nu dorim să redeschidem legislația de nivel întâi, ci numai să, um, să amânăm data de intrare mm, în vigoare a regulamentului. și ale faimoaselor RTS. După cum, sper că acest text va fi adoptat Uh, fără amendamente. Uh, documentul mai trebuie confirmat uh, de Consiliu. Sper că vom putea face asta joi 1 decembrie și pe cât se poate de repede sper să primim o nouă propunere de la Comisie pentru a putea pune la dispoziție informații atât de importante pentru investitorii cu amănuntul. EPP, I see Mr. Balz. Domnul Balț, mulțumesc domnule președinte. Și mai pe scurt uh, decât doamna Berez, vom sprijini uh, această propunere în forma propusă de dumneavoastră. PPE-ul va sprijini așadar asta, astfel încât uh, să uh, avem cât se poate de repede propunerea noua Comisiei. Mulțumesc, domnul Iețec, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am mult de adăugat la cele spuse, sunt de acord. Aș vrea să adresez Comisiei o întrebare în ceea ce privește actele delegate privind puterile de intervenție publicat în uh, monitorul oficial deja pe 29 octombrie, având în vedere și data de faptul că data de aplica de intrare în vigoare a regulamentului PRIPS va intra Uh, este amânată și va intra în vigoare după adoptarea actelor delegate. Se poate ajunge însă la incertitudine juridică pentru producători în această perioadă intermediară. Asta este întrebarea mea. Deci, cum a... ce are în vedere Comisia în acest sens? pentru a acoperi perioada din decembrie acestui an până, întâi, până în 1 ianuarie 2018. Va veni Comisia cu orientări către autoritățile naționale de supraveghere și EIOPA sau care va fi procedura? Yes. Yeah. Thank you. Of course, this... Mulțumesc. Da, bineînțeles, este o propunere propunerea pe care o discutăm vorbește numai despre intrarea în vigoare a regulamentului. Îmi dau cuvântul comisiei. Pe scurt, vă rog, dacă puteți să ne răspundeți. Doriți să interveniți, domnule Lambert? Nu, în această seară eu sunt Sven Giegold. Dragi uh, colegi, am fost uh, puțin îngrijorat pentru că am văzut întreaga echipă Econ pe coridor. Deci uh, speram că puteam să plec deja acasă. Dar cum au mai rămas câțiva dintre dumneavoastră, Mă simt uh, impulsionat de simțul meu de datorie pentru a vă distra cu, cu argumentele pe care le-ar fi adus Sven dacă ar fi fost aici. În primul rând, sprijinim propunerea Comisiei pentru așa numitul quick fix, însă în măsura în care se limitează cu, la o amânare cu, cu un an. Am fost de acord cu rezoluția adoptată în plen de a respinge RTS-urile uh, inițiale și ca textul să rămână așa cum este. Nu vedem alte probleme, iar quick, această soluție rapidă, uh, mi se pare potrivită. Am avut câteva precedente în acest sens uh, când a fost vorba de MIFID. Iar apoi, motivul pentru care am respins aceste uh, aceste standarde tehnice de reglementare au fost uh, cât de potrivite sunt aceste scenarii din punct de vedere al protecției consumatorilor. Comisia a propus uh, schimbări care răspund la problemele din uh, text și credem că uh, trebuie să ajungem la o implementare rapidă a acestui text important. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. De ce liniște m-am bucurat. Domnul președinte, vă mulțumim pentru că nu v-ați alăturat petrecerii din afara sălii. Dau cuvântul comisiei acum. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește actele delegate privind uh, forțele de punere în aplicare pentru EIOPA, după cum știți, la MIFID 2, celelalte agenții uh, și-au primit uh, competențele, însă s-a pus, pentru aceasta s-a pus aici din motive practice. În ceea ce privește data de implementare, juriștii au spus că uh, actul normativ del nivel 2 nu poate fi um, adoptat într-un gol, deci s-ar putea să fie amânat um, deodată cu actul de nivel 1 și sunt de acord cu domnul Lambert. În momentul de față cooperăm foarte strâns cu agențiile pe cele patru puncte menționate în rezoluție, inclusiv uh, scenariile de performanță. Mulțumesc foarte mult! Având în vedere această discuție, cred că pot uh, propune, conform articolului 50.1, ca textul să fie adoptat fără amendament. După cum știți, articolul spune că în urma unei prime discuții a unui act normativ, președintele poate uh, propune să fie adoptat fără amendamente decât dacă nu există obiecții din partea unei treimi din uh, comisie. Președintele va face o propunere de adoptare conform articolului 151. Nu văd obiecții, deci cred că putem considera adoptat textul fără amendamente. Va fi prezentat plenului. Vă mulțumesc foarte mult. Putem încheia discuția noastră de astăzi, mâine dimineață. Ne reluăm reuniunea la ora 9. Mulțumesc!